Jan, at least we need you to sit down and, because we would like to start. Haideți totuși să începem, vă rog, așa că vă rog să luați loc. Dragi colegi, aș dori să începem reuniunea că avem o ordine de zi foarte încărcată, avem puțin timp la dispoziție și probleme importante de discutat. În această dimineață avem uh, rapor, uh, uh, proiectul de aviz pregătit de domnul Olbrich privitor la normele financiare aplicabile bugetului anual al Uniunii. Și mai avem și pe uh, vicedirectorul pentru bugete din partea Comisiei Europene, căruia i-aș solicita să explice situația actuală în legătură cu regulamentul financiar Uh, imediat după ce va vorbi raportorul, ca să știm uh, cum stăm înainte de a intra în discuție. Deci, Ian, îți dau imediat cuvântul. Dragi colegi, vă rog să păstrați liniștea. Uh, vă rog, continuați. Șanomni Państwo. Da, mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. <clears throat> Jakby poinformować o... Aș dori să vă informez um în legătură cu metoda de lucru în, uh, privitoare la acest aviz. E vorba de regulamentul Parlamentului și Consiliului uh, și regulile financiare aplicabile bugetului anual. Że głównie dyskutujemy o kwestiach. Uh, noi suntem, discuta, uh, suntem obișnuiți să discutăm pe probleme de, legate de fonduri structurale Adică să vedem câți bani uh, vor fi la dispoziție, cui vor fi destinați uh, acești bani. Deci există, avem un anumit uh, ritm de lucru în legătură cu perspectivele financiare. Însă problema cheltuielilor și a controlului fluxurilor financiare, probleme legate de competențele diverselor instituții, în uh, gestiunea financiară, uh, acestea apar în alt fel de documente, motiv pentru care uh, nici nu mai știu de câte ori de altfel am mai făcut-o în anii trecuți, pentru a nu știu câte oară Parlamentul European iată, începe lucrările asupra aducerii la zi a regulamentului financiar. Și lucrările Parlamentului se referă la un document uh, pregătit de comisie anul trecut, uh, în jurul căruia există dezbateri extrem de înflăcărate, atât uh, în comisie cât și la Consiliu. Deci, aș dori să mă refer la această temă, știind că este extrem de complicată și foarte puțin atrăgătoare, din păcate, pentru că Eh, se referă la reguli foarte stricte și precise cu aceste fluxuri financiare și controlul lor. Doamna Gresle, cu grupul de lucru care de mai multe luni de zile se ocupă de acest subiect, eh, pregătește versiunea Parlamentului European, însă dat fiind că e vorba de un text de lege propunerea Parlamentului va fi astfel concepută încât uh, va fi vorba de niște amendamente pe care vom încerca să le aducem acestui regulament financiar. E vorba de sute de amendamente. Marea dezbatere care deja a început în cadrul Parlamentului uh, European se referă la determinarea gradului de detaliu în care să intrăm în lucrările Parlamentului în pregătirea versiunii sale a regulamentului. Pentru a vă prezenta uh, ambianța acestei dezbateri, Consiliul și statele membre ar fi preferat ca regulamentul să aibă un caracter cât mai general posibil și să facă referire la dispozițiile așa numite sectoriale. Asta ar fi abordarea Consiliului. Aici, la, la Consiliu se repetă adesea că nu trebuie să reglementăm prea în detaliu, că trebuie să ne referim întotdeauna la aceste dispoziții, după cum spuneam, așa numite sectoriale. Da, uh, uh, președinta, Uh, vă rog, nu put, iată că nu ne putem desfășura ședința uh, din cauza consilierilor politici și asistenților. Vă rog să luați loc și să ne lăsați să uh, discutăm. Da, domnul Olbricht. Comis, la comisie lucrurile stau puțin altfel. Comisia consideră că anumite chestiuni trebuie reglementate mai în detaliu, deși se poate remarca că modul cum acționează raportorul Parlamentului nu este acceptat până la capăt de comisie. Uh, aceasta considerând că noi ne propunem plasarea unor soluții uh, foarte detaliate în acest regulament și nu mai lăsăm loc acestor dispoziții sectoriale. <clears throat> Veți auzi de multe ori spunându-se că Parlamentul uh, dori, ar dori să uh, facă, așa cum se spune, micromanagement, adică să uh, reglementeze toate detaliile și să vâre toate detaliile în regulament. Sigur că uh, pe durata întregii activitatea a uh, raportoarei Parlamentului, noi vedem că doamna raportoare transferă anumite fragmente din uh, regulamentele executive în regulamentul financiar. Deci este o tentativă ca Parlamentul European să poată să-și exercite capacitatea de codecizie, dar să aibă și posibilitatea unui control comun. Deci uh, asta ar fi ambianța generală. Deci pe de o parte există abordarea uh, doamnei raportoare, care dorește să intre în detaliile financiare pe cât posibil și pe de altă parte comisia care ar dori să ordo- poate uh, să uh, organizeze altfel lucrurile fără a intra prea în detalii și pe de altă parte Consiliul vrea să rămână la un nivel cât mai general posibil. Așadar, ideea ar fi ca lucrările uh, să se încheie până luna decembrie acestui an, deci întreaga procedură legislativă. Uh, altfel spus, e o problemă urgentă, e nevoie de o atitudine activă. Ne-am putea aștepta ca varianta definitivă a amendamentelor Parlamentului să fie analizată după pauza de vară. Eu vă propun acum doar un fragment, uh, și anume gestionarea comună, shared management, pentru că aceasta privește direct politica regională și politica de coeziune. Deci, în cadrul avizului, veți găsi mai întâi o definiție foarte clară, spun eu, care spune că în caz de uh, gestionare comună, de gestiune comună, Uh, diverse misiuni uh, de implementare sunt delegate statelor membre, acesta fiind amendamentul numărul 3. Și se spune lucrurilor pe nume, cred că este o exprimare foarte clară, se spune că atunci când Comisia execută bugetul în gestiune uh, comună, anumite sarcini de executare sunt delegate uh, statelor membre. Apoi, uh, am făcut o încercare de a mă ocupa de o problemă foarte controversată privitoare la politica de coeziune. Pe scurt, dezbaterea se referă la a cunoaște cine trebuie să acrediteze organismele care vor gestiona acest program. După îndelungate discuții între Comisie, Consiliu și raportoarea, poziția uh, care apare azi ar fi că în fiecare stat membru ar trebui să existe o singură autoritate care să fie uh, responsabilă cu uh, acordarea, dar și cu faptul că uh, organismele care vor fi uh, autorizate trebuie să răspundă tuturor condițiilor. Asta ar fi cea mai importantă condiție. Și apoi uh, dezbaterea se referea și la întrebarea dacă nu ar trebui să se transfere aceste autorități la nivelul Comisiei Europene. Adică însăși Comisia să fie cea care ar acorda autorizația tuturor organismelor care gestionează programe operaționale. Uh, avem o experiență din perioada de programare. Știm că perioada de acordare a autorizațiilor e foarte îndelungată și se poate uh, întârzia punerea în aplicare a deciziilor luate. Deci, noi spunem că statele membre trebuie să, reia, o, să preia o mare parte din uh, responsabilitate pentru punerea în aplicare a acestor politici. Apoi această autoritate de uh, acordare a autorizațiilor uh, autorizează aceste organisme care vor răspunde direct de implementarea și realizarea programelor operaționale. Această autoritate este cea care acordă autorizațiile. Deci avem accrediting și accredited. Deci uh, cea care acreditează și uh, organismele care uh, sunt acreditate aici la amendamentul numărul 5 uh, puteți vedea informații referitoare în primul rând de responsabilitatea autorității de acreditare care trebuie să verifice buna derulare a acțiunilor și în același amendament w tej samej poprawce numer 5 znajdziecie Państwo uh, numărul 5 veți găsi și informațiile privitoare la responsabilitățile eh, organismelor acreditate. Deci sfera lor de responsabilități. Apoi acolo eh, veți putea nota de asemenea că în regulament se regăsesc informații privitoare la responsabilitatea organismului acreditat rozliczenia rozliczenia wydatków i to ma być złożone do 1 marca następującego. Și justificările financiare anuale ale uh, cheltuielor până pe data de 30 martie a anului uh, următor uh, cheltuielor. Și mă refer la asta pentru că și la comisia noastră există discuții uh, în legătură cu modul în care ă, se desfășoară procedura de descărcare bugetară. Dacă nu cumva am putea accelera. Tego nie można această procedură de descărcare bugetară. Însă se pare că nu poate fi accelerată și că această procedură trebuie totuși să ă, dispună de o perioadă de un an. Însă există și o informație foarte clară, anume că până la 1 martie trebuie uh, făcute aceste justificări financiare. Și există și un uh, element important în legătură cu fondurile europene, și anume această așa numită management declaration, cum ar veni o declarație de conformitate uh, de, pe care organismul acreditat va trebui să o uh, depună, să o completeze și să o depună. Deci e vorba de organismul, organul, organismul care răspunde de programul operațional, care va avea obligația de a depune acest document numit Management Declaration. A existat o întreagă discuție privitoare la declarațiile naționale în parlamente, National Declarations, discuție care nu cred că va fi înclinată de succes. Însă dacă aceste declarații nu vor avea uh, caracter obligatoriu, aceste uh, declarații naționale, iată, se introduce această uh, noțiune, se introduce această noțiune de management declaration sub responsabilitatea organismului acreditat. Uh, deci iată de ce ne referim în acest document și la responsabilitatea organismului, autorității de acreditare, a organismului acreditat și la uh, răspunderea de asemenea a comisiei, că este o răspundere în comun. Și pentru noi va fi important acest lucru, pentru politica de coeziune, pentru că dacă vor demara lucrurile, statele membre vor trebui să numească autoritatea de acreditare și să indice și organismele acreditate de instituția asta. Și uh, aici închei spunând că a dokładnie rzecz biorąc tolerowanego. Există aici și, uh, intră în joc aici și uh, ceea ce se numește eroarea, adică risc, un risc tolerat de eroare. Specialistyczna, bo jak Doamnelor și domnilor, sigur, după cum spuneam, e o discuție specializată, E vorba de evaluare. Știm cum evaluăm uh, politica de coeziune, lucrul acesta privind, într-adevăr, uh, comisia noastră deci se, poate vorbi, se vorbește despre un nivel de al erorii. Curtea de conturi a spus că la nivelul politicii de coeziune în trecut nivelul uh, de eroare era foarte ridicat Uh, acum nivelul a mai scăzut, acum se pune întrebarea ce să facem atunci când acest nivel va redeveni sau riscă să redevină foarte ridicat. Deci aceea, de aceea am introdus această noțiune de eroare. Nu-i vorba aici, sigur, de o, o faptă intenționată, e vorba doar de eroare. Există și noțiunea de risc de comitere a unei erori, risc calculabil, și există și noțiunea de risc tolerat de eroare. Cu alte cuvinte, în acest regulament există Eh, sugestia de a introduce această noțiune de risc tolerat, de risc tolerat de eroare, care ar exclude un eh, anumit tip de acțiuni. Și dacă o, ac- o acțiune prezintă un risc prea ridicat de eroare, atunci acea acțiune nu trebuie întreprinsă. Aici e vorba de o evaluare ex ante. Deci, Curtea de Conturi utilizează uh, un standard internațional de eroare și definește acest nivel de eroare tolerată la, fixat la 2%. Acum se pune întrebarea dacă în acțiunile uh, inovatoare, în politica de coeziune, nu ar trebui să avem un nivel mai ridicat de risc de eroare admisibil. În rezumat, așadar, în primul rând, Parlamentul lucrează la regulamentul financiar cu text legislativ. În al doilea rând, în acest text există elemente care privesc, privesc toate politicile. Există un, o parte care privește gestiunea comună. În avizul pe care eu îl pregătesc, mă concentrez pe gestionarea comună, motiv pentru care există acolo elemente foarte importante pentru implementarea politicii de coeziune, uh, Eh, e vorba de acreditare, de, eh, dar și reducerea numele, numărului de instituții implicate. La ora actuală există instituții de gestionare, instituții care se ocupă de plăți, există organisme de eh, acreditare, de certificare. Acum, propunerea ar ar fi ca și certificarea, vă rog, acreditarea să se facă la nivelul organismului de gestionare. Deci să nu mai fie trei instituții, ci doar două. Credeți că e o schimbare revoluționară? Nu, nici vorbă. E vorba doar de o introducere a unei simplificare a procedurilor. Mulțumesc. Da, mulțumesc, Ian, mulțumesc pentru răbdare, spune președinta. Acum aș dori să dau cuvântul director general al Comisiei Europene care se ocupă de buget, domnul Jean-Jean. Avem aici și e, reprezentanții Comisiei, deci avem, dacă raportorii din umbră sunt de acord, e, aș dori să dăm acum cuvântul domnului director general ca să vedem e, opinia Comisiei. Am văzut că sunt uh, tot felul de elemente uh, sensibile aici, deci domnule Jean, dacă doriți, Eh, doriți să-l puteți lua cuvântul acum, vă rog. Mersi, prezident. Mulțumesc, doamna președinte. În ceea ce privește starea de fapt a lucrurilor, revoluția acestui proces, ce pot să vă spun? Ieri, Coreperul a adoptat o poziție informală, în așa fel încât să putem lansa negocierile cu Parlamentul European. După părerea mea, lucrurile se uh, vor uh, accelera în săptămânile ce vor urma. Obiectivul nostru, în cazul în care acest vis ar putea deveni realitate, este ca regulamentul să intre în vigoare până la 1 ianuarie 2012. Nu știu dacă vom reuși acest lucru, având în vedere uh, faptul că e un proces destul de complex. În orice caz, este un obiectiv fixat din partea Comisiei și pentru care vom depune toate eforturile necesare și vom conlucra cu Consiliul și cu Parlamentul European. Dacă îmi permiteți acum o observație cu caracter general față de cele spuse de domnul Albrecht. Deci abordarea generală. Am auzit cuvântul micromanagement și vreau să vă spun că aici e o neliniște destul de puternică din partea Comisiei. În momentul în care ne uităm la faptul că atât din partea Consiliului cât și din partea Parlamentului există această tendință de a uh, legifera tot, de a reglementa tot, până la ultimele detalii. Acest lucru contravine oarecum autonomiei fiecarei instituții și, pe de altă parte, cred că nu e un lucru bun tocmai uh, pentru autoritatea bugetară care trebuie să poată asuma întreaga gestiune a acestui proces. Deci în momentul în care autoritatea bugetară se ocupă de toate aceste detalii, atunci ea își asumă și responsabilitatea operațională. Uh, de aceea cred eu că din motive de uh, gestiune, dar și din motive de uh, separare a competențelor între legislativ și executiv, ar fi bine să avem această frontieră stabilită la nivelul potrivit în materie de răspundere. Acest lucru este de asemenea necesar pentru a ajunge și la simplificarea pe care ne-o dorim în momentul în care vom uh, pune în practică aceste texte. Știți că este un obiectiv asupra căruia 23 de miniștri au trimis o scrisoare comisarului competent uh, pentru a-și exprima așteptările, de asemenea este și o dorință puternică a Comisiei și ne dorim ca prin acest dialog cu Consiliul, cu Parlamentul să ajungem la această simplificare concretă, care până la urmă va fi de fapt în slujba și în beneficiul beneficiarilor finali, în așa fel încât să gestionăm cât mai eficient banii comunitari. Acum, referitor la raportul domnului Albrecht și la propunerile pe care dumnealui le-a făcut, dacă îmi permiteți, aș avea două, trei comentarii. Mai întâi, suntem foarte mulțumiți în general de, cu propunerile făcute de domnul Albrecht. În ceea ce privește gestiunea comună, articolul 56 din proiectul de regulament financiar revizuit. Aici avem două amendamente care în principiu pun probleme. Amendamentul numărul 4, care schimbă terminologia. Înlocuiește uh, în engleză uh, may prin cuvântul shall. Intervine doamna președinte mă iertați, dragi colegi, vă rog frumos, acum sunt pe punctul de a cere asistenților și consilierilor politici să părăsească sala, pentru că nu putem să lucrăm. Eu înțeleg că există oarecare entuziasm în ceea ce vrește următoarele puncte de pe ordinea de zi, dar modul în care vă comportați ne îngreunează munca. Nu putem, nu putem să lucrăm. Paulo Caleta, vă rog frumos! Noi, membrii acestei comisii, vrem să putem lucra și din cauza dumneavoastră nu putem. Și îmi pare rău, dar e ultimul avertisment. Dacă într-adevăr continuați așa, am să rog toți asistenții să iasă din sală. Da, mă iertați. Vă rog, luați, puteți continua. Uh, Mulțumesc, doamna președinte. Deci, în ceea ce privește amendamentul numărul 4 produs de, pro, propus de domnul Albrecht, acesta propune ca și Comisia să evalueze în mod obligatoriu toate sistemele de gestiune și de control din statele membre. Această obligație ar implica să avem uh, anumite mijloace pentru a face acest lucru, dar Comisia nu dispune de aceste mijloace. De aceea dacă noi considerăm că trebuie să uh, organizăm uh, anumite operațiuni de control, asta da, se poate face, dar uh, un control generalizat și sistematic reprezintă o problemă pentru noi, pentru că nu avem la comisie mijloacele necesare pentru acest lucru și am avea la un moment dat întârzieri mari. De aceea credem noi că ar fi bine să păstrăm versiunea în engleză, deci verbul may ar putea, poate, care ne dă totuși oarecare marjă de flexibilitate. Apoi, a doua îngrijorare în ceea ce privește amendamentele domnului Albrecht se referă, la, de fapt, la amendamentul 3, care înlătură obligația din partea statelor membre de a penaliza beneficiarii finali. Uh, referindu-se deci la aplicarea dreptului național, comunitar și uh, național. În ceea ce privește această supres, uh, înlăturare, bine, avem uh, oarecum anumite neclarități. Nu ni se pare a fi o propunere foarte uh, foarte bună. Și poate că ar fi bine să uh, preluăm propunerea comisiei așa cum fusese ea formulată, dacă domnul raportor este de acord și dacă dumneavoastră la comisia noastră sunteți de acord. Acum, în ceea ce privește riscul tolerabil de eroare, așa cum spunea domnul Albrecht, e un subiect foarte specializat, foarte complicat. Uh, Curtea de Conturi a făcut anumite propuneri în rapoartele sale recente. Uh, trebuie să evaluăm acest risc de eroare care ar putea fi acceptat. Uh, deci, ca să simplific lucrurile, uh, costul controlului e de așa natură încât Uh, ar fi superior, indiferent ce s-ar întâmpla, uh, în cazul în care există o rată de eroare sub pragul stabilit. Deci ar trebui ca uh, toate aceste lucruri să fie proporționale. Raportul dintre costurile unui control și costurile pe care le-ar aduce cu sine o anumită rată de eroare. Curtea de conturi, bineînțeles, este cea care a făcut astfel de propuneri. Știm că există o împotrivire destul de puternică din aproape toate statele membre față de aceste propuneri, iar intenția noastră este următoarea. Ar trebui ca și Comisia să uh, evalueze riscul de eroare tolerabil, nu într-un text legislativ, ci în documentele atașate Uh, documentelor uh, sectoriale, în acele fișe sectoriale care sunt anexate documentului și care se află la dispoziția autorităților legislative. Iată, cam acestea sunt propunerile noastre pe această temă. Mulțumesc! Uh, thank you very much indeed. Uh, dear colleague... Vă mulțumesc, dragi colegi. Dacă ați putea să fiți atenți pentru un minut, aș dori să propun acum următorul lucru și mă adresez și ție, Ian Aș propune să nu mai discutăm acest punct de pe ordinea de zi și să trecem direct la vot, pentru că nu putem să continuăm să discutăm în aceste condiții și putem să reluăm discuția după voturi. Aș dori să mulțumesc foarte mult uh, comisiei. Cred că ne-a oferit toate clarificările de care aveam nevoie și um, Eventual putem discuta uh, după voturi. Cred că este singura opțiune pe care o avem, de fapt, acum să votăm și să suspendăm, să întrerupem această uh, discuție. Sunteți de acord cu acest lucru? Ian, ești de acord cu acest lucru? Da, vă mulțumesc foarte mult. Așadar, stimați colegi, începem votul. right people because there are plenty of members and we, we will do a check. do a check the machine yeah. will tell us, but also that the members they want. Okay. Uh, dear, dear colleagues. Stimați colegi și mai ales stimați coordonatori, aș dori să vă cer să verificați dacă toată lumea e prezentă în uh, sală, să nu apară apoi probleme. Vom verifica, desigur, și pe ecrane să vedem dacă nu votează prea multă lume. Însă dacă lipsește cineva, dumneavoastră trebuie să stabiliți acest lucru. Acesta ar fi primul lucru. Al doilea lucru, am dorit să, verif- să facem acum verificarea electronică a cartelelor dumneavoastră de vot. Folosiți aceste cartele pentru a verifica dacă funcționează. Deschidem votul acum. So we have PP plus 5, Socialist plus 1. I, I hope you have heard... Sper că ați auzit. Există 5 voturi în plus la PPE, dar și socialiștii uh, nu sunt lipsiți de păcat, este un uh, socialist în plus. Nu? Totul e în ordine? Okay, dear Dragi colegi, acum totul e în ordine cu grupul uh, socialist, dar în continuare cineva de la PPE uh, votează în plus. Just, we, we are following. We, uh, we, we, we restart. We open again. Can we... Putem să reverificăm cartelele? Deci verificăm încă o dată tot, pentru a fi siguri. S-a deschis votul. Din nou, este un vot în plus din partea grupului PPM. Da, un vot este în plus. Haideți să votăm din nou. No, no, no only more. No, it's fine. Well, doesn't show, but that might mean that you are... Poate nu votează toată lumea sau? Deci, începem atunci cu raportul lui Marcus Piper. După cum știți, Este vorba de un raport la care au fost înaintate 559 de amendamente. Am negociat aproximativ 30 de amendamente de compromis. Și poate vă aduceți aminte că și Comisia pentru Ocuparea Locurilor de Muncă a fost uh, implicată în acest proces pe baza articolului 50 și avizul va fi uh, adoptat fără vot pentru că uh, dacă au uh, prerogative, ei, această comisie va, va decide, dacă nu, va trebui să votăm. Haideți să începem cu amendamentul 59. Cine stă pentru? Împotrivă? Să respinge. Amendamentul 60. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 61. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm amendamentul 61. S-a deschis votul. Din partea grupului PPE sunt două voturi în plus. Deci trebuie să repetăm votul și rog colegii de la PPE să fie atenți. Redeschidem votul. Din partea grupului PP, un vot uh, este în plus. Poate cineva uh, poate să scoată cartela de vot și... Da, nu. Văd că trebuie să redeschidem votul. S-a deschis votul. Din nou avem un, uh, o, un vot în plus pentru grupul PPE. Vom deduce un vot, așadar. Nu. Re- redeschidem votul. Totul e în ordine acum. S-a închis votul. 24 pentru, 21 împotrivă, se, ad- se adoptă. 62. Cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63 cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 64 cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 67 cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 65 cu un amendament oral, dacă nimeni nu obiectează la acest amendament oral, îl votăm astfel modificat. 65 cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 66 este caduc. 68 cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 69 cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 70 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 71. Cine este pentru? împotriva, abțineri, se respinge. 72 cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 73 cine este pentru? Da, Marcus Piper. Există o greșeală pe uh, lista de vot și aș dori să vă um, recomand să uh, acceptați această, această cerere din partea grupului PPE. Doamna președinte, vă referiți la punctul 73. Da, Lambert? E adevărat că deja am votat 72? Ok, atunci am înțeles tot. La 73, dacă am înțeles bine, raportorul ne cere să avem un uh, plus la 73 este vorba de uh, sport aici. Și știți că eu iubesc sportul și PP-ul va sprijini 73. Deci 73. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 74. Retras. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Trecem la 75. Votăm doar a doua parte de la 75. Cine este pentru? împotriva, abținări să respingă. Trecem la Trecem la 84. Cine este pentru? Împotriva abținerii. Să respingă. Trecem la compromisul 2. Cine este pentru? Împotriva abținerii. să adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Trecem la 100. Nu, 100 este caduc și 101. Deci compromisul 5 atunci. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Trecem la 119. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 120. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Cred că este, se adoptă, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul. We have two EPP above the limit. Există două voturi din partea grupului PP în plus. Acum un vot. So the vote is open, dear colleagues, once again. Redeschidem, stimați colegi, votul pentru amendamentul 120. The vote is closed. S-a închis votul și se adoptă cu 24 pentru, 21 împotrivă. 121 cu amendament oral. Obiectează cineva acestui amendament? Dacă nu, îl votăm astfel modificat. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 122. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic amendamentul 122. S-a deschis votul. Din nou un uh, vot în plus din partea grupului PPE. I'm in excess, I'm sorry. It just the computer is... Yeah. So we have to reopen, I'm sorry. Îmi pare rău, dar uh, trebuie să repetăm votul. S-a redeschis votul. The vote is closed. S-a închis votul și um, se adoptă cu diferență de un vot. Și deci, cred că PP-ul știe foarte bine ce face. Ok, amendamentul 123. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. 125. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Cred că se respinge, dar dacă dorește cineva să verificăm, putem verifica. Ok, verificăm amendamentul 125. S-a deschis votul. One PPE. Din nou un vot PPE în plus. Redeschidem votul. We reopen the vote. Redeschidem votul la amendamentul 125. S-a deschis votul, s-a închis votul și se respinge. Compromisul 6 acum. Da? Domnul Van Nistelrooy, am dorit să spun colegilor de la PPE ca cei care au votat acum, când am avut numărul corect, să voteze uh, și în continuare. Să... Deci să păstrăm această uh, cotă de uh, colegi. mulțumesc. Dacă doamna președinte este de acord. Da. Compromisul 6. Cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 7. Compromisul 7. Cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 8. Cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 9, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 171, cine stă pentru, împotriva, abțineri. Cred că a fost respins, dar haideți să verificăm repede amendamentul 171. PPE. Din nou un vot uh, în plus din partea PPE. Pare foarte rău. Trebuie să redeschidem votul. Redeschidem votul la amendamentul 171. Uh, well, I'm sorry again. Îmi pare foarte rău, poate uh, apara, aparatura nu funcționează cum trebuie. Yeah, I do. I do. I do. We reopen the vote. Îmi pare rău, dar trebuie să redeschidem votul la amendamentul 171. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins. Trecem la 173 cu amendament oral. Cine este pentru 173? Împotriva abțineri se adoptă. Trecem la 181. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 182. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 183 e caduc. So we vote. was rejected too. So we vote 86. No? 177. I'm sorry, we have to clarify. Pare rău, trebuie să clarificăm această situație. Trecem acum la amendamentul 183. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Să respingem. Aș dori să cer uh, secretariatului să urmărească cu atenție uh, votul. 184 acum. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Nu? Verificăm. Foarte bine. Mie mi s-a părut că a fost clar. Totuși se adoptă. 184 a fost adoptat. 186. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Uh, Marcus s-a respins, nu? 187. Cine stă pentru? Împotrivă abținerii, să respingem. 188, cine este pentru, împotriva, abțineri, să respinge. Compromisul 10, cine este pentru, împotriva, abținerii se adoptă. 201 Mi se spune să trecem la 201. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Cred că s-a respins. 202. Sau verificăm. Haideți să verificăm 201. S-a deschis votul. One. One Din nou un vot în plus din partea PP. Uh, uh, at this moment it is the question of domnul uh, Van Nistelrooy. Trebuie să vedem dacă e un, uh, o pisică sau un șoarece care votează. Trebuie să verific. I don't know about. Uh, they have to have C17, so we can. I think should be okay. Depends uh, what they do. Uh, could in the meantime somebody from. Poate între timp um, un consilier politic ar putea să verifice. Ar trebui să existe 17 membri PPE, um, inclusiv uh, cu președintele. Poate nu m-ați, uh, ținut cont de mine. Dragi colegi, uh, colegii din partea PP-ului ar fi bine să se, ridică, să se ridice în picioare pentru a verifica. Îmi pare foarte rău <laughs> pentru că vă expun așa. 11, 12,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 got all the titulars except uh, two. two. So they have to be substituted. It's up to the group to decide uh, eh, to vote. Yes, yes, no problem. Tenemos los, todos los titulares menos dos, ¿no? Nicolás y Estarás no está, ¿no? No está. ok. We, we have... Uh, are we finished? Am încheiat. Și putem să trecem din nou la vot, stimați colegi? Reîncepem votul. Suntem la amendamentul 201, vot electronic. S-a deschis votul. S-a deschis votul la amendamentul 201. S-a închis votul și s-a adoptat cu o mare majoritate. Acum, stimați colegi, trebuie să ne reîntoarcem la 176 și 177. Votăm acum 176. Cine stă pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 177, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum mergem la 202, 202, cine este pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 202. And I don't look at the screen just not to be... Nu m-am uit la ecran pentru a nu influ- influența lucrurile. S-a închis votul și se respinge. 203. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. cinci Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 206, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 209, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. 207, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. 208, cine este pentru? Împotriva, abțineri, cred că s-a respins, dar putem verifica Verificăm repede 208, s-a deschis votul. S-a închis votul și, într-adevăr, s-a respins. 210. Cine este pentru? Împotriva? Abținerii? Se adoptă. 211. Este caduc. Trecem la 213. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 215. Cine este pentru? 215. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 216. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. Verificăm la amendamentul 216. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă 24 pentru 21 împotrivă. Trecem la amendamentul 219. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 222. Dacă este vorba de un vot foarte dificil, dacă observați lucruri care nu sunt în regulă, vă rog să ne atrageți atenția. 222, cine este pentru, împotrivă, abțineri să respinge. 223, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 224, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 225, cine stă pentru, împotrivă, abținerii. să respingem. Întrerupem uh, o secundă votul. Yes, please, m- m- monsieur Loro. Domnul Loro. Sur le 200... La 218. Uh, A fost caduc pentru că uh, s-a adoptat amendamentul 216. Trecem acum la 225. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 226. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 227. Cine stă pentru? Împotrivă. Abținări. să respinge. 228. Cine stă pentru? Împotriva. Verificăm amendamentul 228. S-a deschis votul. S-a închis votul și să respingem. 229. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se respinge. 230. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se respinge. 231. Cine este pentru? Împotrivă? Haideți să verificăm 231. S-a deschis votul. S-a închis votul și a fost adoptat. 232. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 233. Este identic cu 234, deci le votăm împreună. 233 și 234. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Sunt respinse. 235. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. 236. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 238. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 239. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 240. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. Trecem la compromisul 11. Cine stă pentru? împotriva, abținării? cred că, da, s-a adoptat. 253. Cine este pentru 253? Împotriva, abținării? se respinge. 254. Cine este pentru? Împotriva, abținării? se respinge. 255 255. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 256. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Cred că a fost respins. Trecem așadar la compromisul 12 și Constanța Trel dorește să ia cuvântul. Ai cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Cred că este vorba de uh, cea mai dificilă parte în cadrul votului. Avem aici, uh, unul după altul, trei uh, propuneri de compromis. În primul rând, compromisul 12 al raportorului în ceea ce privește alineatul 21, apoi compromisul 14 în ceea ce privește alineatul 23 și propunerea de compromis a grupului meu politic care se referă la um, comasarea celor, la cele două alineate 21 și 23. Știu că este vorba de o hotărâre dificilă, însă sunt convinsă că dacă vom vota pe fiecare alineat în parte, vom ajunge la probleme. Noi am făcut o propunere care leagă cele două aliniate și, după părerea noastră, astfel merge mult mai departe decât o face raportorul. De aceea aș propune ca inițial să votăm compromisul 12 al grupului uh, socialiștilor și democraților și apoi um, compromisurile propuse de raportor. Doamna președinte, îmi pare rău, Lambert van Nistelrooy. Eu am dorit să spun foarte pe scurt, în această comisie există această tradiție conform căreia raportorul are dreptul de a propune ordinea în care vor fi votate uh, compromisurile. Acum, uh, doamna Crel, care este coordonatoare pentru socialiști, um, a făcut o altă propunere și haideți să votăm uh, ordinea votării până la urmă. Domnul Lambert sau Marcus Piper, dacă doriți să las cuvântul. Domnul Piper. Uh, vă mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia de a vorbi. După părerea mea, ordinea raportorului este una logică am uh, pregătit aceste uh, compromisuri în funcție de categorii și vom vota aici. Nu vom anticipa absolut nimic prin acest vot și uh, avem o poziție foarte clară în ceea ce privește acest vot și nu pot să înțeleg de ce ar trebui să modificăm ordinea de vot. După părerea mea, în substanță nu se schimbă absolut nimic dacă păstrăm ordinea propusă de mine. Aș dori să recomand așadar să păstrăm uh, lista de vot așa cum este, în ordinea uh, existentă. Dorește altcineva să ia cuvântul? Da, doamna Elizabeth uh, Schlitter. Și aș dori să vă atrag atenția că în cadrul negocierilor am discutat acest lucru și acolo am ajuns cu toții la uh, concluzia că dacă uh, se com- comasează aceste două uh, alineate într-un compromis, așa cum a făcut uh, grupul socialiștilor și democraților, atunci toată lumea a fost de acord că, inclusiv secretariatul, că acest uh, compromis în care sunt comase, se comasează alineatele 21 și 23 trebuie să fie votat primul. Deci acest lucru s-a întâmplat în cadrul negocierilor și pot să spun că mă miră uh, faptul că acum lucrurile arată altfel pe lista de vot. Da, um, Lambert van Nistelrooy și apoi Michael Teurer. Vă mulțumesc. Noi avem o propunere clară din partea socialiștilor și democraților, sprijiniți de ecologiști, Există și o propunere clară a raportorului și PPE-ul uh, sprijină pe raportor. Și dacă am înțeles bine, dumneavoastră ați propus să votăm care va fi ordinea și putem să trecem acum la vot. Doamna președinte, grupul liberal a dorit să adauge ceva. Noi sprijinim poziția raportorului. Deci este o situație foarte clară um, comisia este foarte divizată și aș sugera să urmăm propunerea coordonatorului din partea PPE, să votăm pe marginea propunerii doamnei Crel înainte să trecem la vot. Da, deci să votăm în ceea ce privește procedura. We are voting, as, as I said, we are... Doamna președintă, votăm propunerea făcută de um, Constanțe Crel de a schimba ordinea votării. Votăm electronic, s-a deschis votul. Deci votăm dacă, o, dacă sprijinim propunerea uh, doamnei Constanțe Crel. Să votăm în primul rând compromisul înaintat de uh, socialiști. Da, înseamnă că o sprijinim pe Constanțe, nu, înseamnă că o sprijinim pe raportor. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. 26 pentru, 19 împotrivă. Înseamnă că schimbăm ordinea de pe lista de vot. Dacă am înțeles eu bine, asta înseamnă că votăm compromisul 12 înaintea de socialiști și democrați în ceea ce privește alinatul 21 și 23. Știți despre ce votăm. S-a deschis votul. Da, votul electronic s-a deschis. S-a, votul s-a închis. 27 pentru, 18 împotrivă. S-a adoptat. So which means that compromise so now we move Asta înseamnă că ajungem la 257, nu, acesta este caduc. Uh, I'm sorry, we just had to check because that has Îmi pare rău, a trebuit să verificăm. Trebuie să trecem acum la compromisul 13. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 276. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 277 și 78 sunt caduce. Trecem la compromisul 15. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Trecem la 302. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 303. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 304. Cine este pentru? împotriva Abțineri? Se adoptă. 305. Pentru? împotriva Abțineri? Se respinge. Și atunci ajungem la 306. Cine este pentru? împotriva Abțineri? Se respinge. 307. Pentru? împotriva Abțineri? Se adoptă. 300. 13. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 314. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 316. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Dar vă rog frumos să ridicați mâna. 317 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 318 și 19 identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 320 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 321 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 322 pentru, împotriva, abțineri, se respinge, 323 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, 324 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 326 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, 327 pentru, împotriva, abțineri, se respinge, 329 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 328 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 330 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 332 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 331 devine caduc. Deci votăm 333 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 334 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 16 pentru, da, vă rog, Constanța Crel. Mulțumesc, doamna președinte. O mică întrebare, o precizare. În ce stadiu se află acum compromisul? La ultima întâlnire a raportorilor din umbră, domnul raportor a spus că prima frază din amendament ar fi vrut să o înlăture pentru că este contrară tratatului, contravine tratatului. Aș vrea să știu dacă într-adevăr această primă frază a fost înlăturată din text. Prima parte se referă la criteriile de stabilitate și, într-adevăr, a fost înlăturată din text. Cea de-a doua parte, bineînțeles, este menținută, dar cu o formulare mai uh, suplă. Da, dar stați puțin. Noi suntem aici într-un amendament de compromis, la amendamentul de compromis numărul 16 și prima parte care merge până la Original Development and Cohesion. Partea asta trebuia să fie înlăturată din compromis. Deci până la cohesion. Aș vrea să știu dacă într-adevăr această parte, această frază a fost înlăturată sau încă face parte din compromis. Dieser Fassung, das nicht geändert wurde, äh, ich muss meine Advisor noch mal fragen. Eu în textul pe care l-am în fața ochilor văd că amendamentul nu a fost modificat și mă întreb de ce nu, pentru că noi așa am ajuns la Așa ne-am pus de acord să înlăturăm acea parte din text. So, are, uh, will you be prepared to make an oral amendment now to this? Or? Ja, ich möchte vorschlagen, also mein Advisor sagt mir, dass, es, dass das nicht die letzte... Uh, mi se spune că textul pe care îl avem aici, de fapt, nu e ultima versiune. Deci eu propun să înlăturăm uh, prima frază din acest amendament de compromis 16, acolo unde se vorbește o, despre fuzionarea fondurilor. Deci, uh, înlăturăm prima parte până la cohesion și păstrăm partea a doua. Deci noi vorbim aici despre amendamentul 16 și dacă înțeleg eu bine, acesta este începutul uh, aceasta este modificarea. Înlăturăm prima frază din, uh, din amendamentul de compromis. Deci considerăm că un amendament oral din partea raportorului. Votăm acum cine este pentru amendamentul 16 astfel modificat, cine este împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. Dorește, se dorește o verificare, s-a deschis votul pentru uh, amendamentul de compromis 16, s-a închis votul. 21 pentru, 20 împotriva. Ați avut dreptate că ați verificat. Însă, oricum, e adoptat. Acum, dragi colegi, trecem la 347. Cine este pentru? pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 349 cade și ajungem la 350 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 351 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 352 astfel modificat. E cineva împotriva amendamentului? Nu. Foarte bine. Atunci 352 astfel modificat. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 353 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 355 pentru. 55 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 356 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Acum, compromisul 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem acum la 366. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 367 pentru? Împotriva? Abțineri? Nu știu. Atunci haideți să verificăm pentru 367. S-a deschis votul. Se respinge și se respinge în mod clar. 368 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 369 pentru, Împotriva, Abțineri. Se respinge. 370 pentru. Împotriva, Abțineri. Se adoptă. 371 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Acum avem un amendament oral. Doamna Schroeter are un amendament oral. Thank you very much. Uh, yeah. Mulțumesc, doamna președinte. Având în vedere că am participat la negocieri, aș avea un amendament la amendamentul 18. În scris, acesta a fost distribuit și în principiu ar trebui să, fie, să se adauge în compromis, subliniază contribuția politicii de coeziune uh, care are drept scop să fie uh, eficientă din punct de vedere a utilizării resurselor și să fie uh, să-și atingă scopurile propuse. Doamna președinte, mulțumesc pentru acest amendament. A, domnul uh, raportor este împotriva. raportorul este împotriva, nu putem vota. La raportorul este împotriva? Da, acele uh, flagships le-am putea accepta, dar uh, Bun, atunci zicem că PPE-ul respinge amendamentul oral. Deci nu avem amendament oral, deci votăm amendamentul de compromis 18. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Trecem la 384. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 385 pentru. Împotriva. Abțineri. Nu se știe. 385. Vom verifica. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se respinge. 386. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă, nu? Da, sunteți respirați în sală și e greu de ghicit. Bun, se propune să verificăm? Nu? Atunci trecem la 387. Pentru, împotriva abțineri, se respinge. 388 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 389 pentru, împotriva Abțineri se respinge. 390 pentru. Împotriva. Abțineri. Nu știu. 390. Nu știu. Deci verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. 391. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Compromisul 19 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Ajungem acum la 405. 405. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 407 pentru, împotriva, abține. Rapid verificăm 407. S-a deschis votul. Bun, atunci 407 se adoptă, toate grupurile sunt pentru. Acum, 408. Cine este pentru? Împotriva. Din nou, nu se știe. Verificăm 408. S-a închis votul, se respinge. 409. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 410. Cine este pentru? Împotriva? abțineri, se respinge. 412 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 411 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 413 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 415 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 416 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 417 pentru, împotriva, abțineri, se respinge, spune Miguel. 418 pentru, împotriva. Nu reușesc să-mi dau seama, așa că haideți să verificăm 418. S-a deschis votul. 418. S-a închis votul. Spingem. 419 pentru, împotriva, abțineri, se respinge 420 pentru, împotriva, abțineri, se respinge 421 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Verificăm. Atunci verificăm 421. Cine este pentru? S-a închis votul și se adoptă. 422. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 424. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 423. Pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Se respinge, a, nu știm, nu știm pentru 423, așa că vom verifica, s-a deschis votul. Close. S-a închis votul și se respinge. 425, acum cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 426, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 427 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 428 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 429 pentru, împotriva, verificăm 429, s-a deschis votul. It's closed. S-a închis votul, se adoptă. Compromisul 20, acum cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 441. Trecem la 441 cu amendament oral. Dacă se opune cineva amendamentului oral? Da, m-aș, am crezut că te opui, chiar m-a șocat. Bine, deci votăm uh, amendat, 441. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Îmi pare rău. 442. Cine e pentru? Laslo? Sorry to say, I have heard that one of the reasons... Am auzit că unul din motivele pentru care s-a respins că e, prea, e, e că e prea lung, dar și cu altă problemă ar fi că Comisia pentru Ocupare se ocupă de asta, dar nu este foarte clar. Uh, Cred că pentru plenară putem să revenim la această problemă și acum să nu vin acum cu un amendament oral. Yes. It stays as it is. Okay, so we vote for... Bine, deci votăm 442, dar cu informația asta, deci cu explicația lui Laslo. Deci cine este pentru? Împotrivă. PPE o să opune. I, I, think, I don't know. I'm sorry, we check on 400. Nu, haideți să verificăm la 442. Vote is open. S-a deschis votul. The vote is closed. Și s-a închis acum votul. Da, iată. Se respinge. Okay, I'm sorry. So, but that gives you the, probably the, the mandate to, because it's 50-50. Compromise 20. Bine, era, a fost aproape 50-50. Bine, compromisul 21 acum. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă.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 No, but this is the second part, on the first part. Okay, so we vote, now we go to 448. Acum trecem la 448 și votăm prima parte cu amendament oral, dacă nimeni nu se opune, sigur. Deci votăm prima parte, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. So we go to compromise 20. Bun, deci trecem la uh, compromisul 22. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 461. We, we go to 460. Bun. 461. Uh, Trecem acum la 461. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 462. Cine este pentru? Împotrivă. Abstentions is rejected. Abțineri. Se respinge. 463. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Paste 65 pentru împotriva abțineri, se respinge. 464 pentru împotrivă, abțineri. Verificăm 464. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se respinge. Bun. 464 6. Cine e pentru 466? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Identical 400. Bun. 468 și 69. Le votăm împreună. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Sunt respinse acestea două. Bun, dar nu știu, haideți că verificăm, vreau să mă asigur că așa este. Deci votăm 468 și 69. S-a deschis votul. The vote is... S-a închis votul. And it is adopted. Good. Uh, și se adoptă. 170. Who's in favor? Paste 70. Who's against? Ab Împotrivă, abțineri, se adoptă. 7, trecem la paste 72. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Se pare, dar verificăm. Deci 472, haideți repede să verificăm. S-a deschis votul. The vote is closed. There are some people... Bine, sunt unii care nu votează, dar, mă rog, poate nu sunt voturi cheie. Bun, deci se adoptă cu diferență de 3, 3 care n-au votat de altfel. Bine, 473, cine e pentru? Da, cine împotriva? Bine. Nu, dacă nu ridicați mâna, deci nu știu, ridicați mâna între voturi și atunci nu știu dacă este, deci 473, verificăm, am deschis votul. The vote is closed. Eh, s-a închis votul și se respinge. Acum 474 eh, 4 cade, 475 acum. Și este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 76 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 479 pentru. Against. Împotriva, abțineri. Credem că e respins, dar verificăm. Și compromisul 23 acum. Uh, nu mai vecăm. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Deci trecem la compromisul 24. Cine e pentru? Against abstentions adopt. Împotrivă abțineri se adoptă. Trecem la 487. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 488. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 489. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Bine, 491, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 492 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 25 pentru... Uh, yeah, sorry, we are sleeping, so... Nu, se pare că am adormit. Da, că e prea plicticos aici. Bine, uh, compromisul 25. Avem un uh, vot pe părți. Prima parte, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? dar cred că e jumătate jumătate, deci verificăm partea a doua la compromisul 25, partea a doua s-a deschis votul. Closed. S-a închis votul, se respinge. Bun, deci atunci trecem la 40. No. I need to check. We have to check. I'm sorry, we just have to check. Bun, nu, trebuie să verificăm. after 504. Eh, deci după 4 avem 141, deci 141. Cine este pentru? Eh, when you look, I don't know your, your list, how they look, but... Dar nu știu cum sunt listele de noastre, dar trebuie să trecem la 141, care vine după 504. Deci după 504 ar veni pe pagina 60. Deci după 504 e 141. Yes, so it's on uh, for So 141. Deci 141. Putem vota cine este pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins, se pare. So we move now to... Deci trecem la uh, 505. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 506. Cine pentru? împotriva, abțineri, se respinge. 507 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 508 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 509 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 510 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 27 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Bun, acum 519. Trecem la 519. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, ad, se adoptă. 521. Bun, 521. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 522. Pentru, împotrivă, abțineri, nu știu, verificăm la 522. Votul s-a deschis. It's closed. Votul s-a închis și se respinge. 523 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cu amendamentul oral, la, ă, dacă se opune cineva amendamentului oral, nu, deci votăm 524 cu amendament. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Bun, acum la 525 avem vot pe part, prima parte. Prima parte la 525, cine este pentru prima parte, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 527 pentru, împotrivă, abțineri nu știu, pentru că de la PP numai domnul Fanister a votat, <laughs> numai el a ridicat mâna. Deci mâna noastră face cât 17, nu știu, verificăm la 527. Uh, The vote is closed. Bun, acum votul s-a închis. Se adoptă. Bun, 528, cine este pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. 529 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 530 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 531 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 532 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 533 pentru, abstentions eh, se respinge. Nu, trebuie să verificăm. Deci 534, eh, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 535 pentru, împotriva abțineri, se adoptă 536 pentru, împotriva obținere se adoptă 537 pentru împotriva abțineri se adoptă 538 pentru împotriva abțineri se adoptă compromisul 28 cine este pentru împotriva abțineri se adoptă Acum trecem la compromisul 29. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 557. Bun. 557 e următorul. 557. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Bun. 58. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 559 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 560 pentru, împotrivă, Verificăm la 560. S-a deschis votul. Closed. S-a închis votul. Bun, se respinge. Haideți să repetăm votul, că sunt mai puțini oameni, deci votează mai puțini oameni, deci 560. Nu știu, domnul, domnul Tirolia, deci 560, verificăm încă o dată. S-a deschis votul, dragi colegi. Avem 44 de înregistrați și nu toți votează. Deci acum s-a închis votul. Da, cineva n-a votat, dar oricum. Am închis votul. Deci se respinge. 162 and 63 identice. 561, 62 și 63 identice. Deci le votăm împreună. Cine este pentru? Împotrivă? Da, cred că au fost adoptate, dar verificăm. Ca să fiți siguri. Votul s-a deschis. It's closed. Bun. S-a închis votul, deși cineva tot nu votează. Bun, se adoptă. 569. Yeah, 569. Bun, 569. Cine este pentru? Împotriva? Încă o dată, cine este pentru? Împotriva? Se, abținere se adoptă. Bun, trecem la vide. Amendment 1. Amendamentul 1. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 2. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 3 și viza 1 sunt identice. Deci votăm împreună cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6, pentru, împotrivă, da, cred că se adoptă, dar verificăm. La 6 s-a deschis votul who has left the card. That's why we have ah, okay, yeah. Close. Close. Mm-hmm. Bun, s-a închis votul <clears throat> și se adoptă. 8 acum. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Visa 3 și amendamentul 10 împreună. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri respinse. Bun, acum 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 12 și visa 6 împreună. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, sunt respinse. Amendamentul 13, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 14, cine este pentru, împotriva, verificăm, la 14 s-a deschis votul. The vote is closed. A închis votul și se adoptă. Bun, 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Trecem la considerente. Amendamentul 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 și pentru,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 împotrivă, abțineri, se respinge. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 37 avem vot pe prima parte de la 37 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Bun, 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, nu, se, cred că se respinge, dar nu știu, dacă nu ridicați mâna, atunci Trebuie să verificăm. 41, s-a deschis votul electronic. S-a închis votul și se adoptă. 42 pentru, împotrivă, nu știu. Deci 42, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45, 6 pentru. Against. Împotriva abțineri se respinge. 48. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri? Nu știu. Haideți să verificăm repede la 48. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Nu. Să respingem. îmi pare rău. 49, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Cred că s-a respins. 50. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 52. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 53. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 54. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. 55. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâinile. Cine este pentru 55? Împotriva, abțineri, se respinge. 56 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 57 cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 58 cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Acum trecem la o um, Comisia de Ocupare. Visa 2, a doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Visa 4, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Viza 5, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Viza 7, cine este pentru? Împotrivă. abțineri se respinge. Viza 8, cine este pentru? Împotrivă abțineri să respingem. Partea 1 din 1. Cine stă pentru, împotriva abțineri se respinge. Partea pa, partea 4 de la 1. Cine stă pentru, împotriva. Haideți să verificăm a patra parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins. A doua parte de la 2. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Impa- Sugestia 3. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Cred că s-a respins. Trecem la propunerea 5. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. Trecem la propunerea 8. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. Trecem la 12. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Verificăm punctul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins. Trecem la a doua parte din de la punctul 14. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. Avem nevoie de uh, puțin timp pentru a ne gândi. False. We vote 21? Yes, 21. We vote. So we vote 21. Votăm 21. Aici se face propunerea ca la punctul 21 să votăm textul original inițial este vorba de alineatul 39 din textul original și dacă uh, nu este adoptat, trecem la 21. Deci putem să votăm textul original, alineatul 39, cine este pentru, împotriva, abțineri, Să respinge. Deci trecem la punctul 21 acum. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, Să respinge. Este vorba de uh, mai multe amendamente la 39. Dacă uh, 22 va avea o majoritate, atunci acesta este aliniatul care va rămâne. to make it clear we, we are pentru a clarifica lucrurile. Am șters alineatul 39 din textul original în urma votului negativ. Da, Elizabeth. Există trei posibilități să spunem ceva despre conținutul Fondului Social European. În primul rând, textul original, apoi 21 și a treia opțiune este 22. Am șters textul original, punctul 21. Acum votăm 22 și vom vedea care este rezultatul. Și dacă cineva dorește să spună care va fi conținutul Fondului Social European, atunci ar trebui să sprijine amendamentul 22. Doamna președinte, ok, deci e clar situația cu 39. Trecem la punctul 22. Votăm punctul 22. Cine este pentru? Împotrivă? Cred că s-a respins, dar haideți să verificăm. Verificăm 22. S-a deschis votul? S-a închis. S-a respins. Trecem la prima parte din 24. Nu, aceasta este caducă. This text falls. So it's only a part of this text which we are So we go to the second. Trecem la a doua propunere de la 24. Votăm ultima nu, votăm totul în afară de ultima parte. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? să respinge? Din păcate am, sărat, am sărit peste 23. Trebuie să votăm acum 23. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? se respinge. Trebuie să votăm 25. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 26. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 28. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. Votăm 29 acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. Trecem la 31. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. 32. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se respinge. 33. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se respinge. Trecem la propunerile Comisiei pentru Control Bugetar. Prima propunere. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Trecem la propunerea 4. Cine stă pentru? Împotriva? abțineri, se respinge. Vote on the second part of it. The second part of uh, six. six. So we vote. Votăm acum a doua parte de la 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Trecem la noua Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem la propunerile Comisiei FEM. Considerentul A. Cine este pentru? împotriva, abțineri se respinge, B, cine este pentru, împotriva, abțineri se respinge, C, cine este pentru, împotriva, abțineri se respinge, D, cine este pentru, împotriva, abțineri se respinge, E, cine este pentru, împotriva, abțineri se respinge, F, cine este pentru, împotriva, abțineri se respinge, G, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Considerantul 1, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 2, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 3, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 4, cine stă pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm la punctul 4. S-a închis votul. S-a respins. 6. Cine stă pentru? Împotriva abțineri. Se respinge. 7. Cine stă pentru? Împotriva abțineri. Se respinge. 8. Cine stă pentru? Împotriva abțineri. Se respinge. 9. Cine stă pentru? împotrivă, abțineri se respinge, 10 cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 12 cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 13 cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 14 cine este pentru, împotriva, abțineri se respinge, 15 cine este pentru, Lambert, n-am înțeles dacă ești pentru sau împotriva. Deci trecem la punctul 15. No more. 15. Eh, punctul 15. Cine stă pentru? Împotriva, abțineri, să respinge. 16. Cine stă pentru? Împotriva, abțineri, să respinge. 17. Cine stă pentru? Împotriva, abțineri, să respinge. Votul final electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a adoptat cu o mare majoritate, 31 de voturi pentru. Felicitări lui Marcus. Dragi colegi, trecem acum imediat la următorul vot. E vorba de raportul domnului Vlasac referitor la agenda urbană.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 deci numai a doua parte, 28, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 33, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 35, pentru, împotriva, abțineri, se respinge, nu? 36, pentru, împotriva, Dragi colegi, 36 pentru, împotriva, verificăm 36. Cred că se adoptă, dar verificăm. S-a închis votul. Nu sunt chiar așa de oarbă. Ar trebui să dau vina pe dumneavoastră pentru că nu ridicați mâinile. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 Există un amendament oral la 39. E cineva împotrivă? Nu. Atunci, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 30, 41 pentru împotriva, abțineri, se respinge. 42 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 44 pentru,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 Verificăm 66. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 7. Pentru, împotriva, abțineri, împotriva, împotriva, nimeni. Abțineri se adoptă. 71. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 74 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 76 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 78 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 79 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 80 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 81 pentru, amendament oral, nimeni împotriva lui, foarte bine. Deci, 81 pentru, 81 pentru, împotriva, verificăm. Verificăm 81 astfel modificat. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 86 cu amendament oral, nimeni împotriva amendamentului oral, foarte bine. 86 pentru, împotriva Abțineri se adoptă. 87. Avem vot pe părți. Prima parte de la 87 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, 87 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 88 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 89 pentru, împotrivă. Verificăm 89. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 91 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă 92 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. 94 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. 96 pentru, împotriva abține se adoptă, 97 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 98 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 99 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 100 pentru, împotriva abțineri verificăm. Verificăm 100. Exact, exact. Exact. Close, it's rejected. S-a închis votul și se respinge. 101 pentru, 101 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Doamna Mazzoni, vă rog. There is a, a request from the interpreter. There is a cellular phone da, există o cerere din partea interpreților. Există un telefon mobil la președinție care interferează. On the presidency table. Okay, so it might be mine. Okay, where, where are we? Sorry. 102 goes. 102. Of course it's mine. language. I have some weaknesses as well, so I, I can't be perfect. Am și eu câteva puncte slabe, n-am cum să fiu perfectă. I'm sorry for telling me only now. Which, which one was we now? Îmi pare rău că mi-ați zis chestia asta de-abia acum. Foarte bine, trecem la 102. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 103 pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Trecem la vize. 1. Ă, numărul 2, pardon. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Numărul 1. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la considerente. Cum numărul 4. Pentru. A, va trebui să verificăm. Verificăm. Nu, vot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 Dragi colegi, la uh, amendamentul 5, considerentul A, secretariatul a trebuit să schimbe ordine. Deci, partea întâi este partea cea mai importantă din text și cea de-a doua este doar mai este din punct de vedere legal, partea a doua este clară. Deci, votăm prima parte Votăm prima parte. Ordinea a fost inversată. Nu știu cum o aveți noastră pe listă. Deci votăm mai întâi prima parte care începe cuvântul whereas. Ok, foarte bine. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Și acum trecem la a doua parte, legally clear, leg clar din punct de vedere legal, pentru, împotriva, abțineri se respinge. Acum amendamentul 7. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 8 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 9 pentru, împotriva, cred că se adoptă 9. Bineînțeles, putem verifica, verificăm amendamentul 9, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă 11. 11 devine caduc. Ajungem la 13. 13. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 14 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 15 pentru, împotriva, a, cred că se adoptă, 15, 16 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem acum la Comisia pentru Transport și Turism. Considerentul A, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Considerentul B, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge.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 nu votăm. șase atunci. șase pentru, împotriva, abțineri, se respinge. șapte pentru, împotriva, abțineri, se respinge. opt pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Nouă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. zece pentru, împotriva abțineri se respinge, 11 pentru, împotriva abțineri se respinge, 12 pentru, împotriva abțineri se respinge, 2, 13 pentru, împotriva abțineri se respinge, 14 pentru, a nu, devine caduc, trecem la 16, 16 pentru, împotriva abțineri se respinge, 17 pentru, împotriva abțineri se, se respinge,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 Deci raportul doamnei Orau referitor la produsele care pot beneficia de o scutire sau de o reducere a taxelor de andocare. Aici avem doar un singur vot, nu avem niciun amendament, însă ar trebui să votăm electronic pentru acest raport, de aceea deschid votul, votăm raportul uh, Eli Orau cu privire la taxele de andocare. S-a deschis votul. And it's close and it's also nearly unanimous. Eh, și raportul s-a adoptat aproape cu unanimitate. Foarte bine, felicitări. Trecem acum la cel de-al doilea raport al domnei Oro. E vorba de proiectul de aviz referitor la măsurile specifice în domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii. Deci putem începe imediat. Who's in favor? Amendamentul 70. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge? 71. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Dar, sigur, putem verifica. Compromisul 10. Verificăm. Why, why we are against the PP, I don't know. It's adopted. Se adoptă. Bun. Compromisul 11, nu? 11. Compromisul 11. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 14 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 20, 20 pentru, împotriva, abțineri eh, se adoptă. 21 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 22, amendament oral, dacă se opune cineva, nu, atunci votăm 22, amendat, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă, 79 pentru, împotriva, a, verificăm la 79. Close. Okay. Eh, se respinge. Bun, 23 acum pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 24 cu amendament oral, dacă nu are nimeni nimic împotriva, atunci îl votăm așa, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 80 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 81 pentru, 81 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 26, tot cu amendament oral, dacă toată lumea e de acord, votăm, amendat, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă 27, tot cu amendament oral, dacă sunteți de acord, deci 27, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 15, pentru, împotriva abțineri se adoptă. 83, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. 84 pentru, împotriva abțineri se respinge. 31 pentru, împotriva abțineri se respinge. 85 pentru, împotriva abțineri se respinge. 33 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 16 <clears throat> pentru, împotriva abțineri se adoptă. 89 pentru, împotriva abțineri se adoptă 90 pentru, împotriva abțineri se adoptă 91 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 92 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 37 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 95 avem vot pe părți aici, în prima parte a lui 95, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru, împotriva, abțineri, respinge. 96, pentru, în, pentru, împotriva, nu știu, la 96 verificăm. S-a deschis votul. And it's closed. S-a închis votul. Se respinge. 97 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 cu amendament dacă sunteți de acord, deci îl votăm așa cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă 100, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă 101 pentru, împotriva abțineri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 106 uh, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Nu, acestea cad, deci unde trecem? La 111. 111, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Acum uh, citatele 1 1, numărul 1, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. 49 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Uh, considerente. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 54, amendamentul 54, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 3, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 4, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 7 acum, ă, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 6, compromisul 6 cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 7 cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă, 65 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 68 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă, votul final electronic. <clears throat> S-a deschis votul. The vote will be closed. S-a închis votul sau va fi închis în curând. Deci, iată, aproape unanimitate, felicitări. Which is the dear coordinator... Bun, iată, dragi coordonatori, dovada că trebuie să dăm mai, mult, mai multe rapoarte colegului. Bine, următorul vot. La, raportul Șurian. Da, și asta trebuie să fie un vot simplu și scurt. Sunteți gata? Amendamentul 1. Cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 2. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 3. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. <clears throat> Compromisul 1. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 unde avem un vot pe părți. Prima parte votăm cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, dar verificăm repede partea a doua la amendamentul 10. Part of amendment 10, the vote is over. S-a deschis votul. The vote should be closed. Wow, it's not. Bine, s-a închis votul, deci nu, a, a fost respins. Respins. Bun. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Vot final. Uh, votul electronic s-a des... The vote is closed, yes. Votul s-a închis. Nu, încă nu, mai așteptăm. We, we, we can add, if somebody was late, we can add your vote. Bine, dacă ați întârziat, putem adăuga votul dacă vreți să vedeți cum ați votat, dacă vreți să arătați cum ați votat. Bun, deci am încheiat. Uh, rapid trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi. Olbrich. Ah, Ian. Nu, dar la raportul Olbrich. Yeah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 că nu uh, s-a încheiat uh, discutarea avizului pregătit de Jan Olbricht, uh, regulamentul financiar, subiect extrem de important. Aș dori să spun Dar vă rog frumos, din când în când mai spun și eu câte ceva important. Iată, acesta, aceasta este una din aceste ocazii. Nu am încheiat discutarea raportului pregătit de Ian Olbricht, uh, regulamentul financiar. Pentru, uh, e foarte important pentru viitorul politicilor noastre. Deci eu vă propun astăzi să stabilim termenul pentru depunerea amendamentelor 30 mai la orele 12. Să avem mai mult timp și pentru discuții data viitoare, uh, la întâlnirea viitoare, pentru că altă soluție acum n-am. Nu știu, Ian, care ar fi sugestia ta? Eu nu văd altă soluție. Dar am putea să spunem că organizăm o reuniune suplimentară cu Ian, deschisă tuturor, ca să putem discuta, măcar informa. Dacă crezi că mai trebuie, la da, ai nevoie de o discuție, domnul Albrecht, cred că cei care sunt interesați mă pot contacta înainte de a depune amendamentele. Bine, deci e timp până în 30 mai pentru amendamente și cei care mai vor discuții cu Ian, mai ales raportorii din umbră, uh, pot să fac acest lucru și dacă mai e nevoie de o reuniune suplimentară cu Ian, uh, Ian vă stă la dispoziție. Deci așa rămâne stabilit. Vă mulțumesc pentru răbdare. Dacă cineva din comisie mai e încă aici, de la Direcția Generală pentru Bugete, îl încurajăm pe Ian să invite și comisia la aceste întâlniri ca să avem toate informațiile la dispoziție mai avem acum doar o oră pentru audiere, că și asta e foarte importantă. Haideți, deci, să îi dăm bătaie. In case, uh, could everybody sit down, please? Vă rog să luați loc. Aș dori să uh, urez bun venit oaspeților. E vorba de 5, un număr de 5 experți și uh, audierea se referă la evoluția în direcția unui sistem de distribuire în domeniul politicii de coeziune bazată în mai mare măsură pe rezultate și performanță. Acum, din cauza voturilor și din cauza că nu avem mult timp la dispoziție, uh, uh, voi încheia această introducere, doar îi rog pe expert să se exprime cât mai succint posibil. For the exchange, so we... Ca să avem timp și pentru schimbul de opinii. Uh, bun. Dau cuvântul în primul domnului Bert Perrin, consultant independent din parte Organizația internațională pentru Cooperare și Evaluare, secretar general al Societății Europene pentru Evaluare. Vă rog, aveți cuvântul domnul Peran. Where they are? But why they trying to do it now? Um, I think that uh, uh, Mr. Per da, domnul Peran cred că nu m-a auzit când i-am dat cuvântul. Deci eh, să începem audierea, îi dăm cuvântul domnului Perrin și am eh, rugat eh, vorbitorii să se exprime cât mai succint ca să avem timp și pentru întrebări. Hello? Can, can, can you hear me? Bună ziua, mă puteți auzi? Vă mulțumesc. O să încerc să fiu cât mai succint. O să încerc să mă refer uh, la uh, principalele caracteristici ale acestei orientări bazate pe rezultate. Aș dori să mă refer inițial la uh, limitările legate de anumiți indicatori și posibilitatea de abuzare a acestuia. Cred că toată lumea cunoaște dezastrul care s-a întâmplat în uh, Golful Mexic anul trecut explozia care a avut loc acolo poate este vorba chiar de cel mai mare dezastru natural care a avut loc. Responsabilitatea primară a avut, a avut o uh, compania TransOcean. În raportul lor anual se spune că Uh, cu excepția celor întâmplate în golful din Mexic, am avut un an foarte bun din punctul de vedere al uh, siguranței la, loc, la locul de muncă. De fapt, a fost cel mai bun an în istoria companiei noastre și um, Desigur, este vorba aici de un indicator care nu mai are absolut niciun fel de înțeles dacă este astfel, înțe- uh, astfel înțeles indicatorii pot să aibă și acest efect uh, pervers de a afecta negativ o, perf- o per- performanța unui uh, program. Deci nu trebuie să ne uh, bazăm pe acești indicatori întotdeauna. Să vă dau un exemplu. În uh, anumite uh, uh jurisdicții în momentul în care se dorește scurtarea listelor de pacienți se tratau pur și simplu uh, pacienții care aveau boli mai ușoare și nu cei cu boli grave. Există acest uh, fenomen um, se, care se numește creaming, în care se uh, alege doar uh, spuma dintr-un anumit context, tocmai pentru a demonstra rezultate uh, mai bune, deși nu se ține seama de cei care au uh, nevoile mai mari. Uh, unele, unii indicatori în ceea ce privește politica de coeziune se află în pericolul de a se afla exact în această situație. Să vă dau uh, câteva exemple. Dacă este să ne gândim la câți oameni au un loc de muncă. Există, desigur, oameni care au locuri de muncă de o foarte uh, bună calitate, care sunt foarte bine plătiți, este un loc de muncă stabil, dar există și uh, oameni care au locuri de muncă foarte volatile, care, pe care le, port, uh, le pot pierde foarte repede. Există uh, persoane uh, care au o întreprindere foarte bine sau și sunt puși în aceeași categorie cu vânzători stradali sau cu alte categorii mai puțin importante. Deci trebuie să vedem care sunt diferențele între uh, aceste categorii și în ceea ce privește uh, pregătirea uh, oamenilor pentru accesarea unor asemenea locuri de muncă. Deci trebuie să înțelegem că acești indicatori trebuie să fie folosiți într-un mod adecvat. Acești indicatori însă uneori pot pune anumite întrebări, nu răspund întotdeauna la toate întrebările pe care le avem. Deci trebuie să avem și alte metode. Pentru a sublinia acest lucru și poate acest lucru este principalul meu mesaj pentru dumneavoastră. Există un potențial de a abuza acești uh, indicatori, mai ales când există această legătură directă între finanțare și uh, ascunderea obiectivelor. În ceea ce privește um, atingerea obiectivelor, nu trebuie să uităm uh, uh, aspectele legate de eficiență și trebuie să ne gândim mai mult asupra orientării pe care le avem. Deci, ce înseamnă această orientare uh, înspre rezultate? Aș dori să spun că sprijin încorporarea uh, abordării bazate pe rezultate în politica de coeziune. Și știu că de foarte mult timp Parlamentul, uh, Comisia și mai mulți actori au activat în această direcție și este foarte important să avem rezultate uh, pozitive. În primul rând, această orientare, orienta, către rezultate înseamnă că uh, toate nivelele de uh, gestionare trebuie să aibă această orientare. Trebuie să nu există o confuzie între uh, gestiunea orientată înspre rezultate și o gestiune uh, care se orientează înspre măsurarea unor lucruri. Pentru că astfel pur și simplu uităm despre ce este vorba când discutăm despre un management. Există o carte recentă care se ocupă Um, de, de acest uh, aspect, atât în Europa cât și în alte uh, zone din lume. Avem nevoie de o nouă viziune de, de audit care să fie adaptată la secolul 21 și care să reflecteze aspectele esențiale ale um, uh, managementului recunoaște faptul că abordarea uh, tradițională uh, legată de răspundere nu se potrivește întotdeauna cu această orientare bazată pe rezultate. Această abordare întotdeauna are loc într-o, într-un mediu foarte complex în care trebuie să se țină seama de uh, mai mulți factori. Trebuie să demonstrăm că există într-adevăr uh, un accent pus pe rezultate și o abordare uh, responsabilă. Trebuie să fie puse întrebările specifice, trebuie să fie identificate uh, problemele uh, respective și um, uneori trebuie asumate anumite riscuri. S-a spus că până în acest moment Comisia s-a concentrat prea mult pe proces și nu pe uh, obținerea unor rezultate. O abordare bazată pe uh, rezultate înseamnă că trebuie să înțelegem că aceste măsuri se desfășoară într-un uh, mediu foarte complicat și Um, foarte important este procesul de evaluare. Deci, foarte pe scurt, cum putem să mergem uh, spre o abordare mai, mai orientată pe rezultate? Acest lucru a fost discutat la o masă rotundă organizată de Banca Mondială, care a reunit mai mulți experți și reprezentanții guvernelor din jurul lumii. Și în cadrul acestei discuții au rezultat mai multe, sau abordat mai multe teme s-a recunoscut că această nouă orientare este într-adevăr uh, un lucru nou în ceea ce privește uh, managementul și ea trebuie să fie, rezultate la to- să fie reflectată la toate nivelurile uh, managementului. Pentru acest lucru însă este nevoie de o schimbare, de o adevărată schimbare culturală este nevoie de un angajament real din partea nivelurilor înalte, din management și din autoritățile guvernamentale în acest sens. Însă, în același timp, trebuie să existe o abordare de jos în sus și un sprijin de jos în sus. Dacă nu există acest lucru, se va ajunge pur și simplu la un exercițiu gol care nu va duce până la urmă absolut niciun fel de uh, schimbare în uh, obținerea acestei abordări bazate pe rezultate. Trebuie să existe noi măsuri de uh, pregătire a celor implicați în aceste uh, procese, nu doar de la nivelurile de jos, ci și de la nivelurile de sus trebuie să nu pierdem din vedere obiectivele strategice ale politicii de uh, coeziune pentru acest lucru. De fapt, nu este nimic nou în toate cele spuse de mine până acum. Toate aceste lucruri au fost uh, identificate deja de foarte multă lume. Trebuie să recunoaștem faptul că uh, monitorizarea acestui proces uh, poate să ajute. Nu pot să vă spun, nu pot să vă spun mai multe detalii, dar este nevoie de o anumită evaluare pentru a ști cum poți îmbunătăți lucrurile. un proces de evaluare poate oferi mai multe informații în ceea ce privește strategia și obiectivele, poate oferi informații asupra unor consecințe neplanificate dinainte și poate un lucru uh, foarte important, prin intermediul, intermediul unei evaluări, putem vedea ce se va întâmpla în uh, viitor chiar de la începutul inițierii unui proces. Există, desigur, uh, o diferență foarte mare în ceea ce privește procesul de evaluare, care să țină seama de uh, complexitatea um, acestor aspecte legate de politica de, de coeziune. Din păcate, nu am timpul să discut uh, toate aceste aspecte. În concluzie, aș dori să salut eforturile în sensul creierii acestei orientări bazate pe rezultate în politica de coeziune. Este un lucru foarte important și uh, trebuie să fim foarte atenți la indicatori pentru a ajunge la această orientare. Mă voi opri acum și aștept întrebări. Vă mulțumesc foarte mult. Trecem imediat la domnul uh, profesor dr. Gerhard Untit din partea Societății pentru Analize Financiare și Regionale de la Universitatea din Münster, Tehnică din Münster, Aș dori să vă spun că dacă veți fi mai succinți, vom avea timp să uh, punem și întrebări. Aveți cuvântul, domnule profesor. Vă mulțumesc pentru această introducere, pentru ace- uh, invitație. Întrebarea legată de dezvoltarea acestui sistem care să se bazeze pe rezultate în cadrul politicii de coeziune este o întrebare centrală se pune această întrebare acum, în acest moment, după ce politica de uh, coeziune există deja de 20 de ani. De ce apare această întrebare? Uh, din păcate nu am foarte mult timp la dispoziție astăzi. Așadar, trebuie să ne întrebăm în primul rând ce ar trebui să arate acest uh, sistem și la ce nivel ar trebui să funcționeze acest sistem. Ar trebui să spună că uh, Uh, politicile folosite își ating obiectivele într-un mod eficient. Și acest lucru devine uh, important în momentul în care discutăm despre continuarea politicii de coeziune a Uniunii Europene, în contextul în care statele membre se află sub presiunea um, bugetară. În uh, acest caz este necesar ca continuarea politicii de coeziune la, la, un, la un uh, nivel înalt să țină seama îndeoseb de rezultate. De ce ne dorim implementarea unui asemenea sistem astăzi? Ei bine, există dovezi directe oferite de studii științifice care sunt foarte slabe în ceea ce privește uh, rata uh, pozitivă de, de venituri nu este vorba aici de faptul că s-au uh, construit străzi sau, sau așa mai departe, ci este vorba de această uh, rată de profitabilitate pe cap de locuitor. Deci foarte, foarte des se obține de fapt un rezultat uh, zero în urma acestei politici. Așadar avem, avem o problemă în ceea ce privește efectele directe ale politicii de coeziune a Uniunii Europene Um, efecte măsurate în, uh, prin intermediul unor unități de măsură economice. Există uh, mai mulți factori care complică acest sistem și eventual ne împiedică să ne aflăm în situația în care să putem măsura efectele pozitive. În primul rând, sistemul însuși este foarte complex și obiectivele au fost uh, tot modificate în decursul timpului. Există foarte multe domenii în care um, există această politică, domenii care pot fi uh, măsurate foarte, cu foarte mare uh, dificultate. Un al doilea aspect este un aspect uh, cunoscut foarte bine de experții în economie. Există foarte multă nesiguranță legată de efectele politicii de coeziune. Discuția teoretică se evoluează foarte repede, însă avem foarte puține rezultate empirice robuste prin intermediul căruia, cărora să putem vedea exact care sunt uh, evoluția și să putem vedea exact care sunt factorii uh, fundamentali. Un uh, factor care uh, complică uh, situația este întotdeauna um, situația contrafaptică. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi existat uh, politica de coeziune? Însă trebuie să definim această situație inițial. Se pune uh, întrebarea dacă statele membre nu ar fi uh, avut absolut niciun fel de investiție în aceste domenii sau ar fi avut, uh, în ce măsură ar fi avut alte investiții. Deci este foarte dificil, în primul rând, să definim această situație. Pe lângă toate aceste lucruri, mai există și alte uh, probleme uh, legate de, uh, de rezultatele uh, directe legate de, de finanțare. Însă mă voi referi la acest aspect din nou. Mi s-a cerut să mă refer pe scurt și la metodele folosite. Eu fac o Uh, diferență între uh, nivelul la care sunt puse în uh, aplicare aceste programe. Macromodele avem nevoie la, la nivelul general sau, sau la nivelul național și este vorba de două, două modele, din, un model din partea Comisiei, modelul CES și un alt model dezvoltat de mine. Apoi, um, există și alte modele care vin din teoria uh, creșterii economici. economici. Acestea provin uh, se pune întrebarea dacă uh, pot fi folosite la nivel european sau la nivel național. Fiecare dintre ele are avantaje și dezavantaje, desigur. Însă dacă dorim să discutăm despre programe și despre măsuri, atunci avem nevoie de alte metode și între timp există mult mai multe metode Există un proces de uh, controlare a uh, grupelor, tot felul de uh, interviuri care pot fi realizate cu cei care, se, care sunt activi în administrația care pune în aplicare aceste proiecte și monitorizarea implementării. În ceea ce privește monitorizarea, interviurile și potrivirea Uh, nu se spune aici absolut nimic uh, despre eficiența uh, politicii de coeziune, ci se discută în fiecare, de fiecare dată doar de la caz la caz, o măsură sau un program. Dacă doriți să spuneți ceva despre politica de coeziune a Uniunii Europene, este nevoie de un mix de metode. Nu este suficientă o singură metodă pentru a analiza cât de eficiente sunt uh, fondurile structurale din Uniunea Europeană. Ajung astfel la ciclul uh, politic care, în care există șase pași. În primul rând sunt identificate problemele, apoi se creează un sistem pentru uh, intervenție, se specifică obiectivele, se trece la acțiunile de punere în uh, aplicare, uh, se verifică apoi eficiența și consistența în acestei intervenții și se ajunge în cele din urmă la concluzii. Punctul 5 uh, în cadrul uh, unui sistem care se bazează pe măsurarea efectului este foarte important, însă el poate urma, uh, se poate baza doar pe punctele 2, 3 și 4, deoarece în cazul acestor puncte se stabilește în ce formă se va interveni deci după, aceste, după stabilirea acestor obiective urmează metodele de analiză și indicatorii și în cadrul acestui sistem o orientare mai puternică înspre rezultate înseamnă uh, identificarea uh, problemelor și acest aspect uh, devine mult mai important decât uh, avusese în trecut. Deci trebuie să definim logica inter- intervenției, trebuie să definim uh, uh, obiectivele uh, în cadrul acestui sistem. În ceea ce privește definirea uh, fiecăror obiective, aceasta este, aceasta este foarte, foarte dificilă și nu doresc să mă refer aici la fiecare punct în parte. Ce este însă posibil? Până în acest moment nu am avut date, uh, nu am avut aproape deloc date comparabile între statele membre și to- toți factorii pe care le, le toți factorii pe care le numim sunt foarte variabili, există condiții specifice de la, de la stat la stat. Dacă este să să analizăm un sistem uh, amintit într-o, într-o hârtie a Comisiei în care se ilustrează din nou acest uh, ciclu politic. De la stânga la dreapta vedeți în stânga sus uh, nevoile, nevoile apoi prioritățile tematice și până la urmă uh, în dreapta vedeți care sunt rezultatele concrete. În dreapta vedeți că există, sunt amintiți și alți factori, other factors. Acești alți factori care, desigur, și ei sunt uh, importanți pentru obiective, de fapt au un rol foarte important. Și pot să vă uh, spun că uh, aceasta este realitatea pe care o vedem noi, de fapt acești alți factori sunt cei mai importanți factori uh, până la urmă. Trebuie să înțelegeți că dezvoltarea uh, statelor uh, sprijinită în criza financiară um, a fost influențată de alți factori, de factori economici, de dezvoltare economică, um, deci în, în toate aceste state au fost distruse lucruri care au fost construite în zeci de ani și, și trebuie să ținem seama de acești factori în momentul în care dorim să discutăm despre eficiența politicii coeziunea. Dar care sunt consecințele și care sunt concluziile? Măsurarea eficienței este foarte dificilă și trebuie să facem întotdeauna uh, diferențiere între uh, intervenția prin intermediul uh, fondurilor structurale ale Uniunii Europene și uh, ceilalți factori. Cât de eficiență este o măsură, o anumită măsură uh, va fi uh, influențat de alți factori, niște alți factori, anumite comparații între obiective propuse și obiective reale este foarte greu de, de realizat nu putem ajunge la o asemenea concluzie dacă nu avem un control asupra celorlalți factori. Și un alt lucru foarte important. Pe termen scurt, într-un termen foarte scurt, uh, efectele și consecințele politicii de coeziune nu, nu pot fi uh, măsurate. în funcție de fondul, uh, în, uh, în funcție de fondul prin care măsurile se, se desfășoară, se va ajunge la uh, diferite rezultate care uneori sunt foarte greu de măsurat și în plus se uită faptul că există o întârziere în timp până când există datele concrete care să arate la ce nivel se manifestă efectele. Este un proces foarte dificil, este un uh, proces foarte ambițios punerea în aplicare a unui asemenea sistem, însă cred că este uh, absolut necesar să continuăm munca în această direcție pentru a ține cont de uh, toate aceste probleme. Salutăm așadar faptul că mergem în această direcție dezvoltarea acestui uh, sistem și până la urmă nu este vorba de o modificare radicală. Este pur și simplu de o evoluție normală în, inter- în interiorul acestui sistem care întotdeauna se bazase de altfel pe atingerea unor obiective. După cum am spus, este mai uh, important să să înțelegem logica uh, intervențiilor specifice cu ce ne ajută dacă avem măsuri în care sunt definite foarte bine obiectivele, dacă până la urmă aruncăm uh, banii pe geam. Trebuie să fim uh, foarte atenți în momentul în care definim uh, variabilelor legate de obiective. Ajungem în situația în care evaluarea trebuie să fie mult mai riguroasă, mai ales la nivelul um, micro este important acest lucru. La uh, nivelul macro, uh, aceasta este uh, singura abordare pe care o avem, însă avem nevoie de ambele metode pentru a putea spune ceva în legătură cu folosirea eficiență, cu eficiență maximă a um, structurilor, a fondurilor structurale. Faptul că există această diferență între momentul în care se publică uh, indicatorii respectiv și punerea în aplicare se uh, duce la situația în care se pune accentul mai mult pe implementarea măsurilor și nu pe cât de eficiente sunt acestea. Politicile structurale sunt gândite însă în sensul unor efecte pe termen lung și nu sunt gândite pentru a avea uh, efecte imediate. Aceste efecte pe termen lung pot fi uh, înțelese doar uh, și pot ajunge la o maturitate doar dacă au timpul suficient. Vă mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc frumos. Și acum prima uh, practiciană, ca să spun așa, e vorba de doamna Elena Taliani, care reprezintă autoritățile regionale din Emilia-Romagna, din Italia, desigur, și uh, îi dăm cuvântul. Da, mulțumesc. Eu uh, mă leg de uh, cele spuse de antevorbitorul meu, care a spus ceva foarte important, natura complexă a politicii de coeziune, anume. Uh, Bine, acum e într-adevăr am abordare practică. Uh, Particolarmente importante, perché... Dar oricum pentru mine problema e foarte importantă. Politica de coeziune are o natură complexă, dar are și o valoare adăugată europeană, pentru că știm că alte politici au un obiectiv bine definit, care poate fi circumscris, însă aceasta este prin excelență una relativistă. Trebuie să aibă un, uh, uh, echilibru dinamic între evoluții regionale și în plus există și această complexitate intrinsecă care a tot crescut prin introducerea explicită în, a sa în tratatul uh, asupra Uniunii Europene de anul trecut a conceptului de coeziune teritorială care uh, aduce caracterul obligatoriu uh, uh, a dimensiunii teritoriale pentru această politică. Deci se adaugă și complexitatea momentului prin care trecem cu toții. Iată că tot negociem, dezbatem la toate nivelurile, după cum bine știți. Soffermo oltre su questo. Ehm, per quanto riguarda eh, la scelta della mm, Commissione, noi sappiamo che... Bun, acum știm că trebuie să ne concentrăm pe calitatea sistemului de evaluare și de monitorizare, punct cheie pentru a obține o eficiență a politicii de coeziune, bazându-ne pe faptul că rezultatele evaluării actualei eh, politici de coeziune nu ne satisfac. Sunt cantitative, nu sunt calitative, sunt parțiale, nu pot fi comparate și le știți, știți asta mai bine decât mine. Asta Barca, che poi e la bază teorica sulla quale... Bun, asta e propunerea baza teoretică pe care Comisia și-a bazat propriul pachet, care, propune care plecând de la acest concept... prevede o evoluție eh, care să eh, accentuate dimensiunea uh, teritorială și ne avertizează asupra faptului că, deși politica de coeziune e considerată baza ideală pentru un sal de calitate într-o nouă perioadă de programare, uh, e nevoie și de schimbări importante și deja se face o mică evaluare ca cea care mi-a fost mie cerută, a impactului potențial al acestei schimbări, al acestei schimbări de abordare aceste poziții sunt definite riscante, dar foarte productive în termen de eficiență concretă și de calitate. Deci dacă evaluarea uh, de slabă calitate uh, constituie o problemă în luarea de decizii, e o problemă pentru că afectează eficiența, eficacitatea politicii de coeziune. Nu mi sofermo su che cosa. Bine, acum nu mă opresc uh, asupra noului sistem propus pentru că deja antevorbitorii mei au explicat mult mai bine decât mine să spunem că totul se bazează pe punerea în context, să spunem asta. Ar trebui să fie, în primul rând, uh, logică și cronologică între decizia, alegerea politică și alegerea instrumentelor pentru a guverna. Trebuie să fim, găsim un echilibru. Asta înseamnă că să putem face schimbări, ajustări, să putem compara, să putem evalua. Deci, decidentul public trebuie să poată face toate aceste lucruri și trebuie ca uh, uh, să fie să fie uh, uh, poată fi supuse judecății. Mai este apoi și multidimensionalitatea, desigur. Bun, deci, acum venim la abordarea regională din propria noastră experiență, noi vedem că aici, în această schimbare, există posibilitatea de ca decidentul public să se implice la toate nivelurile, plecând de la nivelul nostru regional și în toate fazele politicii, uh, deci luarea de decizie, implementarea, evaluarea, monitorizarea și, în final, uh, din nou, feedback-ul, reacțiile pentru nou ciclu, cel definit ca proprietate asupra politicii în calitate de decident public care trebuie, sigur, să fie și responsabil și să dea și socoteală de faptele proprii. Deci o legătură între decizia politică și instrumentele pentru a o gestiona. Aici e nevoie de o evaluare și monitorizare, două sisteme de calitate. Noi mai adăugăm și această atenție sporită la uh, dimensiunea teritorială unde sunt luate aceste decizii din punctul nostru de vedere e vorba de uh, hotărâri uh, referitoare la uh, structura sistemului de valoare și monitorizare care au și un alt conținut tehnic și mai sunt și uh, uh, politic, pur, pur politice, pentru că gestionează o alegere politică. În ce privește schimbările la care ne așteptăm, e vorba de nou cadru strategic, care conferă mai multe putere, acțiuni strategice, principiile concentrării, integrarea între fondurile structurale. Deci noi ne îndreptăm atenția asupra contractului de parteneriat pentru dezvoltare și investiții, care, sigur, ă, regiunile, în care regiunile ar trebui să joace un rol central. Ă, sigur că E vorba de locuri de tranziție între alegerea strategică și programul operațional și au o natură voluntară, inclusivă, contractuală. Dacă aici se asumă angajamentele, dacă decidentul public se angajează uh, uh, într-o anumită direcție politică, atunci pentru că știți cu toții că regiunile, bun, cheltuiesc foarte mulți bani pe această politică de co- din această politică de coeziune, deci noi suntem cei care știm mai bine, cunoaștem datele prin care putem demonstra modul în care am gestionat uh, politicile. Mai adaug că în afară de problema asta delicată, ca trebuie să fie acesta locul în care se negociază, în care se definesc concret și în detaliu instrumentele pentru a guverna, administra politicile și intervențiile specifice, eu consider că în contractele de parteneriat ar trebui să existe și un angajament nu doar al statelor membre, ci și al regiunilor uh, și în legătură cu dezvoltările politicii de evoluțiile politicii de coeziune în cadrul programelor de reformă națională a Europa 2020-2020, pentru că știți că mă, regiunile nu se regăsesc în această strategie 2020, dar apoi ă, ă, suntem întrebați noi cum ne aliniem la ea. Asta ar putea fi un modul în care am putea recupera un rol activ pentru regiuni strategia Europa 2020 și să ă, găsim o mai bună aliniere calitativă a politicilor de coeziune cu strategia aceasta Europa 2020 și am vorbit deja de evaluare, monitorizare, principiul de uh, uh, simplificare care este central și să fim atenți să evităm să nu cădem în procesul de renaționalizare care pentru țări ca Italia ar provoca mari probleme mai ales uh, în politica de coeziune care are o natură specifică, după cum vă spuneam. Așadar, această schimbare din punctul nostru de vedere nu e doar posibil din punct de vedere tehnic, pentru că la nivel regional, dar oricum la nivelul tuturor instituțiilor care în acest moment gestionează politica de coeziune, există capacitatea asta administrativă, există și uh, conștiința acestei schimbări, nu că doar e oportun și util, că acum e momentul să vorbim despre schimbări și să, vedem, uh, să ne gândim spre, uh, la următorul ciclu fără să facem schimbări din mers, ci e și necesar pentru noi, după cum spuneam, pentru că dacă o politică de coeziune e făcută în beneficiul regiunilor, e bine, asta tocmai prin valorizarea specificităților fiecărei regiuni. Dacă nu există efecte concrete, măsurabile, comparabile, atunci uh, nu e eficientă. Dacă regiunile nu pot să vadă care sunt beneficiile, atunci nu e sens să facem nicio nu are sens să facem nicio politică de coeziune. Barca spune că există acest uh, și un alt risc al greșelilor sau de a nu uh, ține cont de nicio schimbare, regiunile cred că acest risc este, uh, uh, nu poate să fie susținut în acest punct. Dacă vedem și punctele pro și contra, trebuie sigur făcute eforturi la toate nivelurile instituționale, că va trebui să avem un angajament serios, dar noi ne gândim și la reorganizare, la raționalizare, de punerea în comun a acestor modele, Eh, pentru structur, cu structurile care deja există și deja lucrează politica de coeziune. Deci noi considerăm că capacitatea administrativă cu structurile deja existente nu înseamnă de a adăuga resurse sau de pune în comună eh, niște structuri, ci să eh, găsim un model și o abordare comună care să fie de folos tuturor ca să lucrăm mai bine, să lucrăm altfel pentru a fi cât mai eficienți. Un alt punct nodal, cred eu, e cel al angajamentelor. Ce înseamnă asta? E necesar ca decidentul politic să fie conștient pe deplin de ceea ce înseamnă această schimbare de abordare la nivel politic. Eu cred că e un efort care cu siguranță va uh, însemna și o schimbare a calității, eficienței politicii de coeziune. În încheiere aș mai spune că dacă dorim o politică eficientă, un sistem care să îmbunătățească lucrurile uh, și calitatea performanței. Actualul sistem poate fi hotărător dacă facem asta la scală teritorială, dacă ținem cont de efectele teritoriale care vor trebui să fie și calitative și cantitative și să poată fi evaluabile și comparabile. Cam asta ar fi. Noi suntem în favoarea acestei schimbări de abordare, credem că va fi una radicală și Sigur, suntem gata să colaborăm. Cam asta ar fi. Mulțumesc pentru atenție. Uh, very much and I would like to... Mulțumesc și acum uh, invit pe invitat, invitatul din Letonia de, să ia cuvântul, domnul Alexandru Antonovs, din, de la Ministerul de Finanțe. I'm not allowed to say so. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, sunt din Riga. Misiunea mea este să vă dau o imagine despre modul în care această abordare bazată pe rezultate se poate traduce la nivel național. În cazul în care există, spre exemplu, capacități limitate și se poate întâmpla asta, atunci există un dezechilibru între controlele inițiale și analiza rezultatelor acelei politici. De aceea este foarte important să vezi încă de la bun început care au fost cerințele. Și putem vedea că în ultimele trei perioade de programare, acolo avem o perspectivă istorică, deci o putem analiza, e bine, am văzut că sistemul de rezultate a fost din ce în ce mai mult constrâns să se concentreze pe acele controle inițiale De asemenea, am constatat că modificările inițiale aduse regulamentului financiar demonstrau că de fiecare dată se avansa cam în aceeași direcție. Deci se, abor- se preferă abordarea controalelor inițiale în loc să se prefere uh, evaluarea rezultatelor finale. Reforma pe care o vom discuta acum ar putea fi următoarea. Să se schimbe uh, situația și să se treacă de la eligibilitate și criterii de eligibilitate la rezultate obținute. Pentru că multe uh, state membre sau regiuni primesc fondurile în funcție de, de criteriile pe care le îndeplinesc. Acum ar trebui să ajungem la o finanțare în funcție de rezultate. Până în prezent, contabilii erau cei care trebuiau să demonstreze cum anume s-au cheltuit fondurile și atât. Acum, dacă e să o luăm pas cu pas, pentru ca acest nou sistem să poată fi implementat, e nevoie de un rol sporit al evaluării și al analizei, a monitorizării rezultatelor, modul în care aceste rezultate au fost realizate de către regiuni. Și, așa cum s-a spus și mai devreme, în cazul în care ne găsim într-o situație în care capacitățile administrative sunt limitate, atunci ar trebui să existe un număr mai redus de controle și de obligațiuni de raportare uh, comparativ cu ceea ce există în sistemul actual. Un alt punct pe care doream să-l subliniez se referă la politicile eh, orizontale, mai ales în ceea ce privește achizițiile publice, ajutorul de stat, care cer, consumă foarte multe eh, capacități administrative pentru a fi puse în implementare în, prin diferitele programe. Apoi, în ceea ce privește rezultatele, trebuie să ne asigurăm că acestea îndeplinesc criteriile cerute de politicile orizontale și acolo există diferențe foarte mari pentru că avem politici foarte diferite în cadrul politicii de coeziune. Și pentru administrația din Bruxelles ar putea spune că un anumit număr de direcții generale la comisie au hotărât să uh, își uh, accentueze misiunea de informare către regiuni. Spre exemplu, regio, ocupare și alte direcții generale sunt de acord uh, asupra acestui punct. Să întărească acele politici care uh, pot servi interesul general. Bineînțeles, acest lucru uh, poate va ușura munca anumitor direcții generale, dar Uh, cred că se ajunge atunci la o complicare a modului în care sunt implementate într-adevăr aceste fonduri. Eu nu vreau să fiu deloc nihilistic în ceea ce privește aceste politici orizontale, în ceea ce privește piața unică internă, însă, după părerea mea, ar fi greșit să îngreunăm politica de coeziune cu aceste politici orizontale cu întărirea acestora, care oricum, da, e drept, trebuie să fie întărite. Dacă pentru acele uh, direcții generale respective se, uh, există această impresie că anumite politici orizontale nu sunt suficient de bine implementate, atunci ele ar trebui să se concentreze pe acele politici să organizeze controle. Dacă ele simt că un anumit stat membru nu îndeplinește cerințele de implementare la nivel de achiziții publice, atunci acel subiect trebuie tratat caz la caz și să nu se, să nu se îngreuneze modul în care funcționează politica de coeziune. Acum, în ceea ce privește planificarea, faza strategică, Știm că fiecare stat membru, fiecare regiune are posibilitatea să-și aleagă prioritățile la nivel național, la nivel regional și apoi să se pună de acord cu Comisia Europeană pe marginea acestor obiective și să definească care vor fi rezultatele ce sunt vizate ca urmare a programului uh, respectiv. E vorba de analiza modului în care s-au implementat acele programe, dar asta vine într-o etapă ulterioară. Întâi se definesc la nivel național și regional. Și odată ce aceste uh, obiective au fost fixate, e vorba de obiective specifice care pot fi măsurate, care trebuie să fie realizabile, care să fie relevante și să fie definite în timp. Numărul de indicatori care sunt utilizați pentru a determina aceste criterii trebuie să fie finalizat înainte de a pregăti perioada de programare uh, ulterioară. Și bineînțeles, Comisia întotdeauna furnizează o listă de indicatori principali în așa fel încât să determine foarte clar în ce direcție se îndreaptă politica de coeziune, în așa fel încât relațiile dintre regiuni și comisie să fie foarte clare. În același timp, această listă de indicatori de bază și selecția lor pentru diferitele programe specifice trebuie să se facă ideal înainte de lansarea programelor. Pentru că știm că unii, uh, unele regiuni au început să facă deja anumite eforturi și încearcă ulterior să corespundă acelor criterii pentru a putea primi finanțare. Deci, aceste criterii trebuie mai întâi să fie definite și apoi să se vadă cum pot fi implementate. Apoi, impactul programelor. vedem că uneori uh, aceste programe sunt ineficace și colegul meu din Germania poate va fi de acord cu mine când spun acest lucru. Știm că există anumite elemente care ar putea să uh, aibă o importanță imensă în momentul în care vine vorba de impactul real. Rezultatele concrete care sunt obținute la fața locului. Toate aceste lucruri în, uh, ar trebui să fie determinate uh, ținând seama de cazuri specifice, de factori interni specifici. Deci aici intervine faza și de evaluare, uh, studiul de impact. nu ar trebui să fie considerat că plățile, spre exemplu, sunt automat acordate statele membre și Comisia se pun de acord asupra unor ținte, statele membre ar trebui să obțină rezultate și apoi să primească finanțare. Deci, se știe clar încă de la bun început care sunt scopurile ce au fost fixate, care sunt obiectivele, uh, care vor fi costurile și atunci statul membru respectiv sau regiunea respectivă implementează concret programul, obține acele rezultate și în funcție de rezultatele obținute primește ulterior Uh, plata, sumele financiare în joc. Bineînțeles, există o, o, o parte de risc de ambele părți. S-ar putea fi, uh, ar putea exista situații în care, uh, in, in fine, politica respectivă pentru implementare a costat mai puțin sau a depășit sumele care fuseseră inițial prevăzute, dar creșterile de cost uh, um, se pot explica întotdeauna și de multe ori se vede deja o pretendință în momentul în care se uh, determină că anumite costuri vor fi mai mari decât cele prevăzute inițial. Însă această incertitudine în ceea ce privește costurile precise uh, pentru a obține rezultate Uh, nu ar trebui să fie un obstacol, ci ar trebui să fie o motivare pentru o administrație să găsească cea mai bună metodă de implementare a programului respectiv, în așa fel încât să se vizeze înainte de toate eficiența. Bineînțeles, încă o dată, încă de la bun început, trebuie să se pună uh, la punct o metodologie foarte clară, cum anume pot fi corectate acele diferențe în uh, costuri. Și în momentul în care Uh, există o rată de succes care nu atinge procentul de 100%, trebuie văzut dacă această metodă sau dacă modul în care s-a acționat corespunde cu metodologia clar fixată încă de la bun început. Bineînțeles, trebuie să utilizăm și experiența din țările învecinate, din, ban- din partea băncii mondiale, spre exemplu, dacă ne uităm la Ucraina, Moldova, Georgia, avem experiență Uh, nu numai în Uniunea Europeană, ci și în afara Uniunii Europene, despre modul în care această abordare poate fi implementată. Apoi, un alt punct bun ar fi ca întotdeauna să existe și un plan B. Un plan B care să ducă la o realizare mai simplă cu costuri mai reduse. Știm că există programe care sunt implementate în diferitele state membre, în diferitele regiuni, cu uh, niveluri de succes foarte diferite. și știm că uh, cei care se ocupă de conturi și de deconturi nu participă întotdeauna la discuțiile care au loc inițial între reprezentanții comisiei și cei care vor implementa direct aceste programe. Deci, avem oarecare experiență în acest domeniu, cum anume se poate pune la punct un plan B. Și acum ajung la uh, prioritățile la nivel orizontal, care trebuie să fie întărite în afara Uh, a politicii de coeziune. Pentru că ideea este să nu îngreunăm modul în care funcționează politica de coeziune cu acele priorități la nivel orizontal, în politicile orizontale. Și sunt convins că un plan C, un plan D, un plan E, F pot fi întotdeauna o soluție la schimb, un fel de soluție hibrid între uh, pornirea inițială și uh, ceea ce se obține în final. Ideea fiind plecând de la costuri, plecând de la obiective, să vedem cum anume putem controla concret rezultatele obținute. Să vedem dacă trebuie pedepsite, între ghilimele, sancționate anumite regiuni, anumite state membre pentru nerealizarea uh, rezultatelor. Deci uneori e nevoie și de sancțiuni, iar sancțiunile pot încuraja oamenii la obținerea de rezultate. Deci dacă uh, Uh, suntem de acord că vrem să eliminăm mare parte din acele controle inițiale și să punem mai degrabă accentul pe rezultate, cu siguranță acest lucru va duce la o rată mai mare de succes referitor la rezultate. Apoi s-a vorbit despre condiționalitate. Condiționalitatea e un subiect care a fost discutat pe larg în ultima vreme și noi avem senzația că această condiționalitate este strâns legată de eficiență. Cum anume aceasta poate fi uh, formalizată, introdusă în mod formal în mare parte din statele membre, în mare parte din regiuni, există această experiență de condiționalitate, chiar înainte ca acest termen să fie utilizat. Știm ce înseamnă condiționalitatea și condiționalitatea care este strâns legată de eficiență trebuie să fie uh, acceptată în acest sistem și să fie menținută și formalizată. Însă, plecând dincolo de uh, aceste condiționalități la nivel extern, ideea este că trebuie să menținem controlul sau să menținem legătura dintre ceea ce se face concret și care erau scopurile inițiale. Și, dacă îmi permiteți un ultim punct, după părerea noastră, această abordare bazată pe performanță, pe rezultate, nu numai că se justifică în interesul general, ci și într-un context uh, acum destul de greu Uh, când știm care sunt problemele cu care se confruntă statele membre. Uh, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și sper că va mai rămâne timp pentru întrebări-răspunsuri. Mulțumesc și acum ultimul expert uh, pe care îl avem va vorbi din propria experiență, dar de data asta din Olanda, din provincia Utrecht, domnul Van den Berg. Dar din păcate nu mai avem mult timp la dispoziție. Mulțumesc, doamnă președintă, pentru că mi-a oferit ocazia să iau cuvântul aici. O să încerc să fiu cât mai succint posibil. Cred că deja s-au spus uh, destule. Mi s-a solicitat să mă refer la capacitatea administrativă de a implementa un sistem bazat pe performanță din perspectiva locală, regională și care ar fi principalele condiții ca să avem politici mai orientate spre rezultat. Ă, trei, sunt trei pași. În primul rând există propunerile comisiei. Pentru noi ă, e foarte important principiul de parteneriat și apoi vă spun ceva și despre ă, construcția acestei capacități care trebuie întotdeauna să existe. În primul rând, vedem uh, dezvoltări politici, evoluții politice la nivel uh, local, regional. Uh, se merge înspre o politică bazată mai mult pe, pe bază, pe teritoriu, mai integrată. Vedem că sunt Um, bun, poate știți exemplul portului din Eindhoven, iată un foarte bun exemplu de cum se administrează o regiune la mai multe niveluri de, guvernan, de guvernare, conlucrare cu parteneri sociali, e un, o tendință din ce în ce mai evidentă în Europa. Să vedem că obiectivele generale se orientează spre politici uh, teritoriale, și uh, se stabilesc obiective din ce în ce mai diferite uh, spre uh, obiectivul general de a lucra cu autoritățile regionale. Acum, în acest moment, din păcate, este o lipsă de resurse și atunci se combină diferite fonduri la nivel local Uh, iată, poate știți ce se întâmplă cu uh, orașele din Belgia, cu bugetele lor. Uh, știm că este problema cu banca Dexia, deci putem vedea asta și aici, la nivel local. Bun, și se vede de asemenea că autoritățile locale și regionale din ce în ce mai mult cooperează cu partenerii din societatea civilă, cu ONG-uri, cu instituții. Într-un mod din ce în ce mai bun este o triple elice, ca să spun așa Sigur că se pot uh, sprijini acțiunile uh, teritoriale spre o politică mai integrată, spre o abordare mai integrată. Acum, uh, cât despre propunerile Comisiei, cea, cea mai importantă e ca Europa 2020 să cuprindă priorități tematice. Noi spunem că da, însă politica de coeziune este un obiectiv uh, înscris în tratat, nu se referă doar la Europa 2020. Comisia vrea să introducă apoi un, un, un set de obiective tematic. E o idee bună, însă ar trebui să, ca regiunile să dispună de destulă flexibilitate ca să aleagă propriile priorități și indicatori. Deci să fie o abordare de jos în sus. Și ne opunem Idei Comisiei de a avea o conexie rigidă între priorități, categoriile de cheltuieli și indicatori. Regiunile și orașele trebuie să fie parteneri uh, pe drept cuvânt și pe deplin și să fie implicate în programele de reformă naționale. Comisia dorește să propună, să spună că s-a făcut uh, o alegere în program, și programele uh, de reformă naționale Uh, cu acele part, uh, contracte de parteneriat cu statele membre și programele operaționale. Noi ce vedem acum e că e o tendință în Europa care ne arată că din ce în ce mai mult există o abordare uh, de sus în jos în ce privește implementarea strategiei Europa 2020 în statele membre și regiunile și orașele nu sunt implicate în procesul de luare de decizii Eh, și pentru următoarea, programă, eh, următoarea generație de, de, de programe structurale, din păcate, noi nu vom fi destul implicați, nu vom avea un cuvânt decisiv de spus acolo. Eh, politica de coeziune trebuie să fie una orientată mai bine spre rezultat și asta nu se poate face decât dacă noi suntem pe deplin implicați în ea. În legătură cu performanța, acum. Bine, aici Probabil că e dificil de comparat diverse programe, că nu sunt programe la nivelul întregii Uniuni, aici sunt programe de mai mici uh, dimensiuni, acum există și programe la nivel de UE 15, UE 12, avem uh, uh, diverse programe, de exemplu în țările de jos avem un program național ISF și patru programe regionale, FEDER în toate statele membre, de altfel, sunt uh, uh alt, uh, mă rog, alte tipuri de programe, dar deci nu cred că pot fi comparate. Considerăm de, de asemenea că ar trebui să se poată face o evaluare corespunzătoare, o, una, doar pe parcursul a trei ani, apoi va fi dificil să vedem care programe sunt cele mai uh, performante. Nu cred că n-ar fi o, o, o evaluare corectă. În legătură cu condiționalitatea, s-a menționat deja acest subiect de vecinul meu de bancă. Cred că, da, și eu sunt de acord când a spus că ar trebui să se limiteze condiționalitatea la investițiile în politicile de eh, coeziune, dar nu la nivel macroeconomic, cu asta n-am fi de acord. Trebuie să se gândească măsuri pentru contextele specifice, regionale, naționale. Uh, regiunile și orașele ar trebui să uh, aibă și uh, competențe în acest sens. Și trebuie să fim implicați în design and the negotiation. Programul Național de Reformă și, și în negocieri de, de, de, în, pentru uh, contractele de parteneriat ca să avem un cuvânt hotărător de spus ca să putem face cele mai bune alegeri și să ne alegem uh, propriile priorități și indicatorii noștri care să fie îndepliniți de uh, regiuni și orașe, că ele știu cel mai bine ce se întâmplă. Deci trebuie să fie implicate la nivelul luărilor, uh, luării deciziilor. Uh, din păcate, multe state membre vedem abordare precum că tot, totul, totul se va limita la un acord între Comisie și statul membru. Uh, deci pentru o politică mai orientată spre rezultate, noi dorim să avem un principiu de parteneriat mai bun, programe mai bune, mai bine concentrate pe eh, ținte și pe îndeplinirea condițiilor și toți actorii trebuie implicați, nu doar autoritățile locale și regionale, însă asta înseamnă că trebuie să implicăm și partenerii sociali, instituțiile eh, științei în toate stadiile programelor și de aceea nu prea m-a încântat eh, ce a spus vecinul meu când a spus că să ne eh, concentrăm doar eh, pe guvernarea la nivel național și la comisie. Eu cred că trebuie guvernare la mai multe niveluri cu principii obligatorii de parteneriat. În următorul regulament general trebuie să fie standarde minime pentru principiul de parteneriat, pentru ca principiul de parteneriat să respecte regula implicării autorităților locale și regionale. Eu cred că situația trebuie să fie cea de picior de egalitate cât mai posibil, pentru că vedem că, din păcate, lucrul ăsta acum încă are un caracter excepțional, că în multe state membre nu există un parteneriat real între diferitele niveluri de guvernare. Multe orașe sunt lăsate în afara negocierilor sunt, ă, sunt lăsate pe din afară și pot implementa doar părți ale programului. Asta nu înseamnă cu adevărat o guvernare ă, la mai multe niveluri. Acum, în legătură cu capacitatea, știm că dacă nu există capacitatea administrativă, nici implementarea programelor operaționale nu se va putea bucura de succes. E o idee bună a Comisiei să propună ca construirea capacității să, fie part, să facă parte din acel set, uh, din acel manual, dar cred că s-ar putea face și mai multe. Important este să, să facem schimburi de bune practici între regiuni și orașe. Pro, eh, sunt uh, proiecte cum ar fi Urbact, da, se pot face și mai multe, pentru că am văzut că se manifestă un fel de oboseală în statele membre în, în, în continuarea legăturilor lor cu regiunile și orașele din noile state membre. Deci trebuie să seducem regiunile și orașele, ca să spun așa, în toate statele membre, ca acestea și noile state membre, ca acestea să conlucreze, deci cele din vechile state membre cu cele din noile state membre. Și aici principiul parteneriatului, cred eu, că dacă este uh, respectat cum se cuvine, va duce la o uh, mai bună implementare a programelor la nivel regional și local. Și dacă dorim o politici mai, ori, mai orientate spre rezultat, atunci uh, eu cred că ar trebui să uh, ne concentrăm mai bine, să fie ținte și indicatori clare, condiționalitate exante, dar și destulă flexibilitate pentru o abordare politică cu adevărat integrată la nivel teritorial. Dacă politica de coeziune reprezintă mai mult decât uh, Europa 2020. <clears throat> Deci trebuie să existe într-adevăr această guvernare la mai multe niveluri, începând cu... Uh, și uh, vă rog, vă rog să, să simplificăm uh, uh, reglementările. Acum există discuții și în legătură cu evaluarea directivei pentru achiziții publice, care ar trebui în mod clar să fie simplificată. Și dați-mi voi să închei cu un uh, proverb chinezesc care spune, uh, spunem și voi uita, arată și îmi voi reaminti, dar implică-mă și voi și înțelege. Da, mulțumesc uh, pentru intervenție, spune domnul Fanister, Roy, doamne și domnilor, Iată, am ascultat uh, cuvântările invitațiilor noștri, toate le putem citi pe hârtie, foarte importante, însă ca să se poată implica toată lumea, trebuie să terminăm în 5 minute. Deci hai să vedem ce putem face. Putem să avem o rundă de întrebări, dar să fie clare, să fie scurte și atunci să auzim și răspunsurile. Că tocmai pregătim noua perioadă ce ar fi posibil ca dacă întrebările adre- sunt adresate uh, unul sau altuia invitat, dintre invitați ar putea fi și răspunsurile între patru ochi sau, mă rog, bilateral, ca să spun așa. Haideți acum să ascultăm întrebările. Da? I say it right. Uh, to, uh, to take the floor in this hearing. Doamna Brozovata se pare că ceru cuvântul. Vod říct, že velmi vítám otevření této debaty, protože vždycky mám dojem, když řekneme, že prostřed... Mulțumesc, domnule președinte. Uh, am senzația că de câte ori spunem că banii nu sunt folosiți corect, vorbim doar de nivelul administrativ și, și contabil nu știu dacă se vorbește despre omisiuni, despre greșeli, despre o rată de eșec uh, în mod suficient. Eu cred că în practica mea de politician am, mi-am dat seama că există diferite metode pentru a măsura eficiența. Și ideea este următoarea. Cum putem rezulta cum putem măsura rezultatele. Uh, pentru că aici vorbim de rezultate care, în principiu, ar trebui să fie ușor de măsurat. Însă, în momentul în care dorești să măsori, spre exemplu, un gradul de satisfacție, de mulțumire al cetățenilor, acolo lucrurile se complică, devine mai complicat. Da, ni se va spune, nu putem măsura acest lucru, atunci uh, cum putem măsura rezultatele? Dar S-ar putea să mai existe și un alt caz, cazul în care vrem să aplicăm uh, metode matematice, ecuații matematice pentru a uh, măsura gradul de uh, satisfacție al cetățenilor. Și mă bucur să văd că aici există printre experți și profesori universitari. Aș vrea să întreb, oare nu s-ar putea să găsim niște indicatori, niște ecuații care să ne permită să măsurăm acest grad de satisfacție, nu neapărat în cazul unor orașe și regiuni mari, ci în comunități mai mici? Și cred că aici poate interveni și rolul Uniunii Europene. O astfel de metodă mai simplă ar trebui să fie înmânată oamenilor, în așa fel încât aceștia să o folosească ca un fel de ghid pentru implementarea programelor. Apoi am putea să uh, creștem și gradul de informare de care beneficiază municipalitățile, în așa fel încât acestea să știe exact zi de zi ce au de făcut, cum anume să se organizeze. Deci, după cum vedeți, aici nu e vorba mai degrabă de uh, o întrebare, ci mai degrabă de o, de o provocare lansată reprezentanților mediului universitar să le cerem să vină cu indicatori, cu metode uh, care să ne permită să ajungem la rezultate clare. Pentru că altfel am putea utiliza doar metode uh, utilizate în cazul uh, comerțului. Domnul președinte, uh, Jan Olbricht va avea cuvântul. Este campionul în, campionilor în ceea ce privește întrebările scurte. Uh, da, domnule președinte, numai că nu de data asta. Câteva observații. N-am fost prezent tot timpul. Prima observație. Bineînțeles, ne aflăm într-un moment nepotrivit în ceea ce privește această audiere. Uh, am avut un vot foarte dificil și din punct de vedere politic, toată lumea era extrem de implicată și lumea după vot a părăsit. Însă subiectul este unul important, subiectul este unul urgent și poate că ar trebui să gândim, să vedem în ce fel putem continua această dezbatere, pentru că e vorba de eficiență, de management și relațiile cu uh, regiunile și statele membre, o relație dificilă. Ei bine, sunt încântat, sunt mulțumit, dar la final am auzit că uh, Uh, ar trebui să avem o, o politică orientată pe uh, rezultate. Nu putem, putem să imaginăm niciun fel de politică care deja de la bun început n-ar fi orientată pe rezultate. Ar fi o catastrofă. Dacă n-am avea politici orientate pe rezultate, ce Dumnezeu facem noi aici, în Uniunea Europeană? E o adevărată nebunie. Poate vreați să spuneți să fie mai orientată, mai mult orientată înspre rezultate, dar haideți să fim serioși. În al doilea rând, aici vorbim despre politici orientate pe rezultate și discutăm niște chestii, uh, spre exemplu, descărcarea bugetară. Când vine curtea de conturi, uh, Uh, ea nu se uită la rezultate, ci se uită la hârtii, la documente, la hârțoage, să vadă dacă plățile s-au fost făcute corect, dacă procedurile au fost respectate și așa mai departe. Și nu e vina curții de conturi, că asta e meseria ei. Ei sunt obligați să verifice hârtiile. Și apoi ni se spune care e nivelul de eroare. De eroare nu eroare în ceea ce privește rezultatele, ci eroare în ceea ce privește procedurile. Deci ei de fapt ce vor? Vor ca Parlamentul European să aibă mai mult control, să aibă mai puține erori și în același timp discutăm și despre costul controalelor în cazul în care vrem să evităm erorile. Și atunci vedeți că până la urmă costul controalelor va fi mai mare decât rezultatul politicilor implementate. Deci asta e problema cu curții de conturi. Uh, toată lumea știe că există o rată de eroare în politica de coeziune și una din probleme este că uh, uh, nu știm exact Uh, una din probleme poate reprezenta uh, achizițiile publice, dar nu putem discuta deocamdată achizițiile publice. În același timp, în Parlament, o comisie, uh, Comerțul Intern, discută acest subiect al achizițiilor publice. În comisia noastră, nimeni n-a remarcat faptul că există un capitol întreg referitor la achiziții publice care nu prea corespunde cu achizițiile publice așa cum sunt prevăzute în directivă. Deci vedem că există această muncă în paralel între două instituții europene pe marginea acestui, aceluiași subiect și avem două politici diferite în ceea ce privește achizițiile publice și rezultatul va fi o harababură. De aceea zic eu că ar trebui să existe mai multă coordonare. Apoi, discutăm despre indicatori, însă, în același timp, discutăm și problema riscului acceptabil de eroare și o evaluare ex ante. Și atunci întrebarea este următoarea. Ce putem face? Ce putem face în etapa evaluării? Ce vom face în etapa monitorizării? Aceasta este întrebarea